Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Doamnelor și domnilor, dragi colegi, dragi colegi, aș dori să deschid reuniunea de astăzi. În primul rând, ordinea de zi poate fi adoptată dacă nu are nimeni obiecții. Și aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că, în mod excepțional, reuniunea coordonatorilor va avea loc mâine, marți, de la 9 la 10, din motive de organizare. De aceea, în mod excepțional, voturile vor începe doar mâine la ora 10. dacă nimeni nu are obiecții, procesul verbal din 4-5 mai se consideră adoptat și avem astăzi două grupuri de vizitatori. În primul rând doresc să, să, să salut o delegație de 16 me membri ai Comisiei TRAN din Parlamentul suedez. Bine ați venit la Parlamentul European. Und dann hat Monsieur Riquet iar domnul Riquet a invitat 10 manageri de la Federația Națională a Transporturilor Rutiere din Picardia la reuniunea Comisiei TRAN. Bine ați venit! Und damit Sie jetzt sehen, wie es geht. Și uh, trecem acum la primul punct de pe ordinea de zi, ca să vedeți cum merge treaba aici la noi. Este vorba de reducerea emisiilor poluante provenind de la vehiculele rutiere. Doamna raportor este Elzbieta Lukacevska și îi dau cuvântul imediat. Unde este doamna? Ok. Elzbieta Lukacevska Doamna Lukaczewska, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc foarte mult tuturor raportorilor din umbră pentru toate comentariile pe care mi le-au transmis. Vă rog să mă credeți că m-am străduit să țin cont de toate comentariile și sper că formularea finală a textului să fie satisfăcătoare pentru toată lumea. Am să vă amintesc despre faptul că acest regulament modifică două regulamente diferite uh, referitoare la autorizarea a două tipuri de vehicule. E vorba de Euro 5 și Euro 6 pentru vehiculele ușoare și de omologarea tip a um, vehiculelor cu motor și uh, prin aceste texte se reglementează și um, um, emisiile vehiculelor cu, uh, uh, cu sarcină mare. Se dorește ca noile reglementări să nu fie o povară prea mare pentru producători. S-au uh, depus uh, amendamente la acest text. Și uh, dacă nu mă înșel, a fost o problemă nivelul emisiilor de hidrocarburi și nivelul echivalențelor cu emisiile de CO2 unii colegi uh, au dorit să elimine ambele uh, părți din text, altele au vrut să nu avem aici un act delegat. Alții doresc ca Comisia să intervină în cadrul procedurii legislative ordinare. După cum v-am spus, e vorba de un dosar foarte tehnic, eu am pregătit două propuneri de compromis, în primul rând unul referitor la metan. După ce am consultat grupurile politice, am decis să facem apel la comisie ca să redacteze un regulament. După primele discuții, se pare că poziția industriei și uh, pozițiile altor părți interesate sunt uh, vor fi influențate de uh, legiferare, se pune, uh, după cum spuneam, problema creșterii nivelului de emisii de hidrocarburi și, de asemenea, e vorba de prevederile referitoare la vehicule cu motor pe gaz natural. Este vorba despre faptul că a crește atractivitatea uh, acestor motoare în detrimentul motoarelor diesel. Poate că atractivitate nu e cel mai potrivit uh, cuvânt, dar cam aceasta este intenția legiuitorului. Pentru că uh, motoarele cu gaz natural sunt de fapt mai puțin poluante decât motoarele diesel. Comisia își dorește un act delegat în acest sens. Noi considerăm că putem uh, elimina alineatele uh, care se referă la acest lucru. Și am o propunere care, pre, care ar fi mai degrabă o modificare a acestui alineat și nu o eliminare completă a respectivului alineat, pentru că uh, trebuie să ne referim la emisii și la efectele lor negative asupra climei. Am avut o reuniune a coordonatorilor, am avut discuții cu reprezentanții Comisiei Europene și în toate discuțiile pe care le-am purtat împreună cu asistenții mei, eu m-am străduit să răspund cât mai bine în funcție de uh, cunoștințele mele și uh, ținând cont și de uh, inputul de la producătorii auto și sper că aceste compromisuri să fie acceptate. Vă mulțumesc! Danke sehr. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră, Cristin Rivo. Merci, président. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă raportor, pentru munca dumneavoastră foarte uh, utilă. Voiam să spun asta pentru că e prima mea intervenție și uh, mă bucur că am avut timp să discutăm. Dincolo de aspectele tehnice ale propunerii Comisiei, este important să înțelegem că standardele europene pentru emisiile poluante reprezintă o axă importantă a strategiei de combatere a poluării uh, atmosferice, care creează în Europa zi de zi mari probleme de sănătate publică. În general, aș dori să salut această propunere a Comisiei care merge în direcția corectă. La fel și textul raportoare. În primul rând, este important să se Uh, impună limite uh, pentru emisiile de uh, amoniac, de oxid de azot, mă scuzați, Apoi, limitarea nivelurilor emisiilor de hidrocarburi este de dorit pentru a permite intrarea pe piață a vehiculelor alternative cu motoare pe gaz. Aceste vehicule contribuie la mixul energetic de care are nevoie Europa pentru a atinge um, obiectivele europene de emisii de CO2. Aș fi dorit să ameliorez însă propunerea în mai multe aspecte. Am depus câteva amendamente ca să promovez introducerea testelor de conformitate în condiții reale, cu obiectivul ca testele efectuate de producător să reflecte condițiile reale de utilizare, pentru ca în practică standardele europene să fie efectiv respectate, ceea ce nu se întâmplă astăzi mereu. De asemenea, știu că Comisia a demarat lucrări în acest sens, dar mi se pare important să se, ref, să se facă referire la aceste teste în textul nostru. În ceea ce privește introducerea metanului în calculul emisiilor de CO2, mi se pare că dacă am face-o, nu am avea suficientă perspectivă ca să vedem dacă acest lucru ar permite favorizarea vehiculelor alternative. Am cerut de aceea ca Comisia să nu poată să introducă un echivalent metan pentru CO2 printr-un act delegat, ci să revină cu o propunere legislativă după o consultare a actorilor. Obiectivul principal este ca includerea metanului în emisiile de CO2 să se facă în conformitate cu legislația europeană de uh, încadrare a emisiilor de CO2, care ar trebui să fie prezentată în 2016. Și tot pentru a îmbogăți propunerea comisiei, doresc să susțin amendamentele doamnei raportor și să uh, susțin și eu uh, conducerea ecologică. De asemenea, susțin ideile colegilor care vor să înlocuim actele delegate cu propuneri legislative pentru că credem că sunt uh, elemente esențiale, cum ar fi stabilirea limitelor de CO2. În plus, cred că dacă am adoptat propuneri legislative privind limitele de dioxid de azot, am fi contraproductivi. De ce? Pentru că dacă suntem de acord pe fond și anume cu privire la uh, importanța unei acțiuni neîntârziate, știm că um, ar fi greu să se introducă limite de uh, NO2, permițându-se în același timp Parlamentului să-și folosească dreptul democratic de veto dacă propunerile Comisiei nu îi convin. De asemenea, am cerut uh, să se stabilească termenele pentru, ca a, pentru a favoriza Comisia să ia deciziile cât mai rapid. Mulțumesc! Mulțumesc, Jackie Foster. Mulțumesc, domnule președinte, și uh, mulțumesc doamnei raportor pentru feedback-ul foarte complet de până acum. Sigur că ar fi interesant să vedem uh, ce spune Comisia Envi despre acest raport. Cred că, per total, noi uh, susținem ideea de a se reveni la codecizie în loc de acte delegate. Noi nu am fost uh, pentru actele delegate, pur și simplu nu este adecvat. Aș mai avea câteva puncte de menționat. Unele din amendamentele de compromis sunt uh, bune, după părerea noastră, probabil că le vom susține pe unele dintre ele, dar uh, unele amendamente uh, care se referă la noile limite de emisii introduse de Comisie pentru monoxidul de carbon la temperaturi scăzute, nu ne convin, pentru că noi nu, nu am auzit să existe emisii de acest fel în exces la temperaturi scăzute în Uniunea Europeană. Considerăm că nu există probe în acest sens și un alt subiect la care nu suntem de acord este uh, introducerea de um, contoare ale consumului de combustibil obligatorii. Nu am fi de acord cu acest lucru în text. Sigur că totul depind, va depinde de evoluția amendamentelor. În funcție de cum merg amendamentele, vom decide dacă susținem sau nu susținem avizul. Și e păcat pentru că unele din principiile inițiale erau pe placul nostru. Dar uh, trebuie să vedem cum evoluează textul principal la Envi, pentru că este un act legislativ destul de complex. Mulțumesc mult! Mulțumesc, Ghezine Maison! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnei raportor. E vorba de un dosar foarte tehnic, într-adevăr, cu toate acestea e și foarte important. Trebuie să vedem cum putem uh, limita emisiile și cum putem uh, ameliora situația particulelor poluante din atmosferă. Noi suntem de părere că metanul nu trebuie să fie inclus în calculul emisiilor. E drept că uh, și metanul e un gaz cu efect de seră, dar aici vorbim despre particule poluante, despre emisii poluante și nu de gaze cu efect de seră. Deci nu cred că metanul trebuie să fie inclus uh, în mod general numai pentru că influențează clima. El influențează clima, dar nu este dăunător pentru sănătate și în acest, din acest punct de vedere nu este o particulă poluantă. Cred că trebuie să recunoască raportoarea că aici e vorba de uh, particule poluante și nu de emisii cu efect de seră. Ar fi necesare foarte multe studii și nu cred că este bine să ne referim la acest lucru. Deci nu ne convine compromisul 1, nu putem să-l susținem. Uh, se vede de altfel că și alți membri ALDE au depus ca amendament uh, Uh, că nu sunt de acord cu compromisul 1 și că consideră că trebuie găsită altă soluție, pentru că, într-adevăr, trebuie reduse și emisiile de metan, dar, după părerea noastră, nu are ce să caute aici metanul. De asemenea, nu ne convine nici compromisul 2, pentru că aici este vorba de faptul că Comisia primește mai multă putere, pentru că poate permite acte delegate și uh, anume, uh, e vorba de niște limite pe care le-a stabilit până acum împreună cu Parlamentul și cu Consiliul. Dacă noi nu vom putea să mai spunem în legătură cu limitele decât da sau nu, considerăm că pierdem din uh, puterea noastră și deci nu suntem de acord cu compromisul 2 pentru că credem că limitează posibilitatea Parlamentului de a-și spune părerea. Deci am fi mai degrabă pentru codecizie decât pentru acte delegate. Apoi, în ceea ce privește contoarele consumului de combustibil obligatorii, noi considerăm că oricum majoritatea automobilelor sunt prea dotate și uh, nu știu de ce nu putem să lăsăm să fie uh, facultativ acest contor, de ce trebuie să fie obligatoriu, nu prea are sens. Și apoi uh, emisiile corecte sau nu știu cum să le spun. Colega mea socialistă a făcut aluzie la acest fapt. Comisia este pe punctul de a dezvolta un ciclu de testare um, încercând să arate cum să se poate simula cât mai bine o situație similară cu realitatea în cadrul testelor pentru automobile. Eu cred că ar trebui să lăsăm um, comisia să facă acest lucru și abia apoi să discutăm uh, și despre valorile respective. Cred că trebuie să lăsăm comisia să-și facă treaba mai întâi. E bine să facem totdeauna pașii în ordine și asta consideră și colegii mei de grup. Deci, uh, din multe puncte de vedere, vom vota altfel decât raportarea, deși știu că s-a străduit foarte mult uh, să găsească o soluție rezonabilă pentru a ameliora tocmai calitatea aerului. Mulțumesc. Mulțumesc. Urmează Meria Kilönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset. Mulțumesc, doamne președinte. Mulțumesc raportorilor pentru, raportorilor pentru această contribuție foarte tehnică. Nu o să trec uh, prin uh, toate amendamentele. Sunt sigură că am uh, ajuns la un compromis uh, sau că vom ajunge la un compromis pentru că nu toate grupurile sunt de acord cu toate problemele. Este absolut normal, este foarte dificil, e o temă foarte dificilă. Cred că evoluăm în direcția corectă, începește diferitele elemente tehnice și asta e foarte important în ce privește reducerea emisiilor dar nu putem să ne considerăm mulțumiți cu, doar cu aceste soluții. Trebuie să schimbăm modul în care planificăm orașele, în care facem uh, uh, planificarea urbană, transportul urban, uh, fenomenul carpooling, utilizarea comună a mașinilor ar fi o soluție. În ce privește sectorul traficului, înainte de conferința COP21 trebuie să știm ce suntem uh, gata să facem uh, pentru mediu și până la urmă pentru viitorul nostru și cu toții trebuie să nu uităm că emisiile generate de transporturi ucid deja mai mulți oameni decât accidentele rutiere Așadar, cu siguranță nu vorbim despre o problemă minoră. Mulțumesc, domnule președinte. Danke sehr, Mulțumesc, Kisvela. Well, thank you, Chair, and thanks for the... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportoare. Cred că reducerea tuturor uh, tipurilor de poluare aeriană la sursă trebuie să fie prioritatea aici și amendarea standardelor Euro 5 Euro 6 ne dă o ocazie importantă să facem chiar asta. Așa cum am spus totuși data trecută, propunerea Comisiei nu menționează niciun fel de măsuri care ar reduce, în fapt, emisiile. Această propunere nu conține decât uh, măsuri de flexibilitate pentru statele membre. Înțeleg că există diferite niveluri de suport aici, nivele de suport aici, dar uh, cred că putem susține cu toții uh, contoarele de consum și indicatorii privind cutiile de viteze. Acestea sunt singurele părți din această propunere care reprezintă un pas uh, real în ce privește reducerea uh, uh poluării aeriene. Cu siguranță nu putem susține amendamentul 1 care cere să se ia în considerație uh, emisiile de metan și să fie cuantificate în uh, în uh, proporțional cu emisiile de dioxid de uh, carbon. În ce privește Compromisul 2. Nu credem că vehiculele pe gaz natural ar trebui să primească vreo uh, scutire în ce privește uh, limitele de emisii. Deci nu vom susține compromisul 2, care prevede o creștere în totalul emisiilor de hidrocarburi uh, pentru acest tip de vehicule. Vă mulțumesc, domnule președinte. Daniela. Oh. Grazie Presidente. Allora, innanzitutto ringrazio la relatrice per... Eh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc raportoarei pentru munca sa. În ce ne privește, soluția la problema poluării nu poate fi una atât de uh, simplistă, în sensul că trebuie să facem pasul înainte spre alte surse de energie regenerabile. Uh, totuși, în acest raport, uh, mi se pare acceptabil să ne referim la uh, transferul spre, met, spre metan ca și combustibil, metan care să fie luat în considerare în calcularea emisiilor, ca un pas intermediar însă. Dar ne-am confruntat cu o problemă legată de procedura adoptată această problemă a actelor delegate, care a fost ridicată de o serie de grupuri deja. Din nefericire, nu cred că pe subiectul emisiilor poluante ar trebui să ne reducem rolul nostru al Parlamentului. N-ar fi în regulă. Deci cred că ar trebui să urmăm procedura legislativă obișnuită, normală și din acest motiv am propus amendamente prin care cerem o nouă propunere legislativă din partea Comisiei, pentru că nu există nicio evaluare de impact uh, sau, mă rog, ceea ce există e foarte generalist și am subliniat acest lucru la ședința uh, raportorilor din umblă și, din nefericire, încă mai avem această incertitudine. Așadar, de aceea am uh, propus amendamentele și ele merg uh, în acest sens. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Mai avem trei vorbitori, Marcus Piper, Enzens Van de Kool. Aș vrea să vă rog să respectați limita de un minut, pentru că suntem uh, în întârziere. Marcus Piper. Mulțumesc. Avem obiective de reducere a emisiilor de dioxid de carbon foarte ambițioase în domeniul autovehiculelor și vehiculelor utilitare și uh, aceste lucruri sunt esențiale și pentru industria europeană, dar aceste obiective trebuie să fie și realiste. Am făcut niște calcule pentru anii viitor, mă refer la compromisul numărul 1, fără metan pentru că dacă acum implicăm și metanul și fenomenul de ardere, uh, acest lucru nu uh, aduce mari avantaje și orice calcul pentru viitorul industriei noastre va fi tulburat. Și trebuie să mă mir de intervențiile de astăzi. Nu suntem noi comisia care trebuie să uh, creeze un echilibru între interesele de mediu și interesele eh, sectorului transporturilor. Nu noi suntem eh, Comisia ENVI și am eh, probleme legate de calculele care au, au fost făcute pentru anii viitori, dacă noi vom respecta aici până la urmă și amendamentul 1. Îi dau cu dreptate doamnei Meissner. Jens Nielsen. Mulțumesc, domnule președinte. Acesta este un subiect cu care ne-am confruntat în discuțiile inițiale, când am vorbit și despre suprapunerea cu Comisia Envi. Instrumentul politic cel mai important este valoarea limitelor. Deci trebuie să stabilim niște limite care sunt dure pentru emisii, care să ducă industria într-o anumită direcție, să determine companiile să evolueze în cea mai bună direcție. Și uh, pentru că lucrăm pe aceste aspecte tehnice și încercăm să reglementăm toate detaliile tehnice, Uneori, uh, concentrarea pe detalii ne poate lipsi de viziune. Uh, niște valori mai dure ne vor, uh, vor asigura faptul că industria va deveni mai creativă. La fel, uitați-vă care era situația acum trei ani cu energia solară și care este acum, cât succes are. Deci cred că e greșit să intrăm foarte mult în amănunte tehnice. Werner Kuhn. Mulțumesc, Werner Kuhn. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații, pentru că acest dosar um, este și în legătură cu problemele de poluare a mediului înconjurător și de emisii nocive, uh, gaze și particule nocive. Este uh, aici o problemă, ne dorim reducerea de, de emisii și particule, de asemenea um, toxinele cum sunt uh, oxidul de azot care se produce în procesul de ardere, se amestecă cu aerul și uh, uh, aici 80% până la urmă va fi conținutul de azot și doar 20% de oxigen și de asemenea monoxidul de carbon care se produce prin fenomenul de ardere în motoare. Iar monoxidul de carbon uh, este de asemenea foarte dăunător pentru sănătatea umană. Deci, acestea sunt subiectele care ne preocupă în acest dosar. În 2011, am vorbit despre valorile limită ale emisiilor de eh, bioxid de carbon la eh, vehiculele utilitare mici și am stabilit aici niște baremuri până în 2020 în care nu vor mai putea să folosească doar 5 eh, litri de motorină sau de benzină. Dar eu cred că putem utilizarea metanului să îl recalculăm și într-un echivalent al bioxidului de carbon. Pentru că, de fapt, acesta poate fi reperul, dar uh, nu se potrivește uh, acest calcul în acest dosar. Ar trebui uh, să intervin și comisia. Bun. Îmi pare rău, dar uh, ați depășit uh, două minute și asta este o lipsă de fair play față de toți ceilalți care doresc să intervină. Jetzt keiner verstanden, aber auf jeden Fall jetzt. <laughs> pare rău, dar trebuie să-i dau acum cuvântul domnului Șimanski din partea comisiei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor. Cred că noi din partea Comisiei nu avem comentarii specifice. Am vrea să mulțumim raportoare pentru toate amendamentele propuse. Cred că ele merg în direcția potrivită. Există un numitor comun cu propunerea Comisiei Europene de a reduce emisiile uh, vehiculelor, precum și creșterea eficienței lor energetice. Suntem nerăbdători să vedem rezultatele votului de mâine din comisie. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, acum îi dau din nou cuvântul raportoarei. Mulțumesc. Dacă aș putea, aș ține seama de toate propunerile dumneavoastră, dar știm cu toții că acest lucru nu este posibil. M-aș referi doar la compromisul numărul 1 referitor la uh, gazul metan. Aici avem uh, actele delegate și uh, am uh, răspuns cu un nu, pentru că ne-am, uh, ne-am dorit din partea Comisiei o evaluare de impact după ce ne-am consultat cu reprezentanții industriei și cu toate părțile direct interesate. Iar uh, pe viitor, dacă și Comisia va considera că o asemenea propunere merge prea departe, vom avea posibilitatea să respingem un asemenea acte legate. Și am încercat într-un fel să împac toate punctele de vedere în acest compromis 1. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și mulțumesc și comisiei. Președintele, mulțumesc și eu raportoare și raportorilor din umbră. Votul are loc mâine la ora 10. Și putem trece la punctul următor de pe ordinea de zi. Este vorba despre prezentarea susținută de Ministrul Transporturilor din Letonia cu privire la concluziile președinției. Domnul Andres Matis a venit în mijlocul nostru. Bun venit! Vă dăm cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. stimați membri ai uh, Parlamentului, este o plăcere să mă aflu alături de noastră și să vă informez uh, despre ce s-a realizat în timpul președinției letone. Săptămâna trecută, ministrii transportului au avut o ședință la Luxemburg și au căzut de acord asupra unei abordări generale privind propunerea de directivă asupra uh, cerințelor tehnice pentru vasele de pe căi navigabile interne și evident uh, uh, efortul uh, statelor membre a fost de a îmbunătăți structura propunerii, de a crește area geografică de aplicare și de a integra conceptul de comitet tehnic de experți. Această abordare a fost susținută constructiv de comisie. Este important să subliniem că la începutul lui iunie Comisia Centrală pentru Navigație a ajuns la un acord privind necesitatea unui astfel de comitet tehnic și asupra principiilor de funcționare a acestui uh, comitet. Asta era o precondiție ca statele membre să poată ajunge la un acord final pe acest dosar care e atât de necesar pentru industria fluvială internă europeană. Sunt convins că următoarea președinție, cea a Luxemburgului, va marca momentul în care atât Consiliul și cât și Parlamentul vor ajunge la un acord asupra acestui uh, document pentru ca Europa să aibă o, o rețea mai transparentă, mai eficientă și care să integreze toate sistemele de navigație uh, fluvială interne a Uniunii Europene. În domeniul transportului, uh, președinția noastră a fost sub semnul căilor ferate, ca să spun așa. În același timp, uh, sigur ne-am bazat pe realizările președinției italiene uh, și pe acordul cu Parlamentul pentru a adopta două acte esențiale în domeniul uh, transportului auto, și anume directivele privind axele și dimensiunea anumitor vehicule și directiva privind amenziile transfrontaliere, care e menită să îmbunătățească siguranța rutieră în Europa. Acum, în ce privește siguranța rutieră, aș vrea să vă informez că săptămâna trecută uh, Consiliul de Ministri a primit informații de la Comisie în ce privește revizuirea la jumătate de mandat a directivei cadru uh, pentru siguranța uh, rutieră. Am salutat faptul că și salutăm faptul că și președinția luxemburgheză la Consiliul de Ministri din octombrie plănuiește să abordeze din nou problema siguranței rutiere în contextul uh, cărții albe a transporturilor. Acum, să mă întorc la problemele feroviare. Cum am spus uh, deja în ianuarie, când ne-am întâlnit pentru prima dată, uh, activitatea noastră pe al patrulea pachet feroviar uh, a reprezentat uh, unul dintre cele mai importante subiecte ale președinției letone. Președinția letonă uh, a investit foarte mult efort în discuții pe ambele piloane ale acestui pachet și am reușit, cred, să atingem progrese semnificative în ambele. Vorbim despre pilonul de piață din acest pachet, în primul rând. Președinția, așa cum a promis, a continuat munca președinției italiene, pregătind și examinând câteva texte de compromis privind uh, probleme legate de uh, uh, managementul rețelelor. În Europa, sensibilitatea politică a acestui subiect. Uh, ține seama de această sensibilitate. La Consiliul din martie am invitat colegii să ofere orientări suplimentare uh, pe o serie întreagă de subiecte deschise. În propunerea de management, în ce privește independența managerilor de, infra, managerilor de infrastructură și a organismelor de reglementare, uh, de asemenea se referă la accesul la materialul rulant. Pe baza orientărilor din partea statelor membre, discuțiile au avut loc la nivel tehnic și am reușit să găsim soluții pentru majoritatea chestiunilor uh, rămase în suspensie. Aș vrea să subliniez că uh, președinția noastră, uh, activitatea președinției noastre s-a bazat pe o serie de texte de compromis și acesta a fost primul text de compromis care a apărut de la publicarea pachetului în aprilie 2013. Uh, pachetul a fost uh, supus discuției Consiliului uh, la ultima ședință și m-am bucurat să aflu de la colegi că discuțiile au fost fructoase și pot fi considerate ca o contribuție semnificativă la efortul de a ajunge la un acord, iar statele membre sunt gata să rămână active în această direcție. Salut uh, președinția luxemburgheză și pe domnul ministru Bauș în special pentru voința lor de a păstra deschise discuțiile asupra părților sensibile politice ale, ale pachetului pentru a găsi un acord nu doar la nivelul Consiliului, dar și pentru a uh, lansa negocieri cu Parlamentul până la sfârșitul anului. Acum începește pilonul tehnic al pachetului. Nu ne-am încheiat încă munca, dar ca rezultat al unor discuții intense am reușit să găsim o soluție pentru majoritatea chestiunilor rămase deschise și este o soluție care e susținută și de industrie. Aș vrea să folosesc această ocazie și în numele președinției să vă mulțumesc dumneavoastră și echipelor dumneavoastră pentru cooperarea constructivă pe, aceste, pe această parte complicată și tehnicii politică a pachetului. Miercuri avem al nouălea trilog și Consiliul speră că va fi ultimul pe această temă. Chestiunile care rămân încă în discuție în ce privește actele delegate și de implementare și de asemenea perioadele de tranziție sunt ultimele obstacole care trebuie eliminate înainte să putem ajunge la un acord. Dragă domnule președinte, stimați eh, membri. Eforturile noastre din ultima lună ne-au dus în acest moment decisiv. Știu că uh, mai sunt pași dificili pentru toate părțile implicate în acest proces, dar cred că de asemenea este momentul să ajungem la un acord. Trebuie să eh, nu uităm uh, obiectivul principal al acestui pilon tehnic, și anume să ofere, să ofere susținere industriei. Dacă ne uităm la situația actuală de pe piața internațională, este cât se poate declar că trebuie să ne gândim și la ce se întâmplă în afara Uniunii Europene și, prin urmare, instituțiile europene trebuie să facă tot ce pot pentru a oferi susținere eficientă industriei uh, europene, uh, industriei feroviare europene. Dragi uh, colegi, consider că putem și trebuie să găsim soluții în cadrul trilogului din această săptămână. De asemenea, în numele Consiliului aș vrea să subliniez că, indiferent de dificultăți, președinția letonă a continuat să lucreze asupra uh, propunerilor privind drepturile pasagerilor aerieni. A fost o prioritate pentru noi asta în domeniul aviatic și am făcut maximum de efort pentru a găsi un compromis pe chestiunile rămase încă în suspensie și am am făcut progrese semnificative în discuțiile noastre. Totuși, uh, în ciuda compromisurilor propuse de președinție, problemele legate de uh, zborurile de conexiune și uh, zborurile pierdute rămân încă în suspensie. La fel, problema Gibraltarului, aceasta afectează în mod direct propunerea privind drepturile pasagerilor. Sper că problema Gibraltarului va fi rezolvată cât mai repede și Consiliul va reuși să ajungă la un compromis uh, între drepturile pasagerilor pe de o parte și nevoile industriei pe de altă parte. În lumina faptului că problema Gibraltarului a pus o limită asupra progreselor pe care am reușit să le realizăm și, pe de altă parte, că industria aviatică se confruntă în continuare cu provocări semnificative, președinția letonă dorește să contribuie la, a dori să contribuie la discuția priorităților strategice ale industriei în acest moment Uh, și de aceea uh, a organizat uh, pe 30 martie un dejun de lucru la Consiliu, în timpul căruia ne-am concentrat pe trei subiecte majore pentru aviație, pentru industria aviatică în acest moment, și anume competitivitatea internă și externă a aviației europene, în al doilea rând contribuțiile la agenda pentru creștere și creare de locuri de muncă și, în al treilea rând, interoperabilitatea serviciilor aeriene în Europa. Vorbind de, despre primul subiect, ministrii s-au referit la povara administrativă, dar și la susținerea publică pentru companii și pentru aeroporturi. Este important să ne gândim la nevoia de a asigura o capacitate adecvată în ce privește infrastructura, și de a întări competitivitatea uh, operatorilor europeni față de cei din țări terțe. Începește al doilea subiect, Ministrul a fost de acord că maximizarea investițiilor uh, uh, pentru a maximiza investițiile, pentru a contribui la creștere și crearea de locuri de muncă, trebuie să susținem cercetarea, tehnologiile și, de asemenea, să îmbunătățim investițiile în infrastructura aviatică. Al treilea subiect pe care miniștrii l-au abordat, și anume interoperabilitatea internă și externă, este critic pentru dezvoltarea ulterioară a zonei și este important este să nu este important evident să întărim marile hub-uri din Europa, marile aeroporturi, dar și interoperabilitatea, uh, conexiunile către zonele uh, de periferie ale Europei. Anul 2015 uh, a fost subliniat ca un an al aviației în programul Comisiei. Uh, comisia lucrează pe un nou pachet privind aviația și sperăm că prin intermediul lui uh, vor fi susținute și promovate nevoile și aspectele strategice ale statelor membre. În lumina perspectivelor din ce în ce mai posibile a apariției unor avioane pilotate de la distanță, Consiliul a organizat în martie un eveniment la nivel înalt privind uh, sistemele uh, pilotate uh, de la distanță și mai ales drone. La Riga au fost invitați mulți reprezentanți ai industriei și acolo am putut discuta provocările pentru față de această industrie care se dezvoltă și uh, ne, probleme de competitivitate internațională. S-a adoptat așa numită declarație de la Riga, ca parte a acestui eveniment. Noi credem că este o contribuție semnificativă în reglementarea viitoare a acestui domeniu. De asemenea, pe lângă aceste chestiuni, președinția a continuat să se ocupe de politica aviatică externă. Am uh, lucrat asupra unui acord privind siguranța aviatică cu Statele Unite ale Americii, un uh, acord cuprinzător cu uh, Brazilia și unul cu Croația, între altele. O altă prioritate a Letoniei a fost să uh, angajeze cât mai mult Europa în acest proces. Uh, a avut loc o întâlnire a, la Riga a ministrilor uh, de transporturi, unde iarăși s-a adoptat o declarație care stipulează dorința statelor membre de a îmbunătăți zona de cooperare de transport prin implementarea unor sisteme de transport uh, eficient, inclusiv intermodal între Asia și Europa. În timpul uh, întâlnirii, participanții au susținut ideea de a extinde rețele de transport, în, uh, dat, dat fiind creșterea comerțului între uh, Asia și Europa, mai ales, ce privește, mai ales pe coridoarele de transport rutiere care, sau feroviere care ar putea fi o alternativă la liniile navale existente. De asemenea, ministrii s-au concentrat în special pe conexiunile de transport feroviar feroviar transcontinental. Pentru a sublinia importanța rețelelor TNT și a, rețel, și a coridoarelor uh, principale, la ședința Consiliului din martie, președinția a organizat o discuție ministerială pe acest uh, subiect. Investițiile uh, reprezintă un punct cheie în cercetarea anuală și de aceea discuția a fost organizată ca parte a revizuirii la jumătate de termen a strategiei UE 2020. Principala, principalul punct de concentrare în dezbatere a fost deschiderea infrastructurii, investiții suplimentare pentru a îmbunătăți competitivitatea europeană, creșterea economică și crearea de locuri de muncă. A fost o oportunitate pentru ca miniștrii transporturilor să discute contextul mai larg al acestor probleme. Aș vrea de asemenea să subliniez planul uh, de investiții, planul Juncker și cât de important este pentru transporturi. Cred că cu toții trebuie să ne maximizăm eforturile pentru a ne asigura că uh, sectorul transporturilor uh, are o poziție proeminentă în contextul acestui plan de investiții, care, după cum știm, va deveni operațional încă din această toamnă. De asemenea, aș vrea să vă reamintesc uh, discuțiile cuprinzătoare privind dezvoltarea rețelelor TNT și investițiile necesare. Discuțiile acestea vor avea loc săptămâna viitoare la Riga. Vom avea așa numitele zile TNT la Riga împreună cu Comisia Europeană le vom organiza. Pentru a încheia, dați-mi voi să mulțumesc uh, încă o dată uh, domnule președinte și uh, adjunților noastre și întregii comisii pentru cooperarea constructivă și sper că în această săptămână împreună cu noi, cu președinția, vom putea face cu toții ultimul pas spre un rezultat dorit și de asemenea doresc mult succes președinției viitoare a Luxemburgului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule ministru Matis, și uh, mulțumesc tuturor uh, celor implicați. Și am mai discutat despre asta în ce privește președinția letonă și modul în care s-a derulat uh, pachetul căilor ferate în întâlnirile tripartite. Am fost foarte mulțumiți, dar mai avem și alte dosare care se află în negociere. Sperăm să uh, se deruleze la fel de bine. Oricum, conținutul este mai important decât timpul uh, investit. Dar dau cuvântul acum coordonatorilor, doamna Van de Camp. Mulțumesc, domnule președinte. Primul raport uh, legat de evaluarea președinției letone uh, este pozitiv trebuie să recunosc că acest lucru. Există și um, pe de altă parte există un proverb să nu vindem blana ursului din pădure. Dar până astăzi am putut constata că meritați uh, felicitările noastre și mă bucur că domnul ministru a afirmat că datorită uh, bunei colaborări uh, activitatea a putut să se desfășoare foarte bine. Sunt bucuroasă de faptul că uh, domnul ministru a început în relatarea sa uh, cu uh, domeniul căilor navigabile interne, pentru că acestea sunt foarte importante, trebuie să ne continuăm colaborarea cu Comisia Rinului și acest lucru poate fi important și pentru Comisia Dunării. Iar în ce privește EFSI, domnul ministru s-a referit și la aceste investiții strategice, dar trebuie să știți că în comisia noastră avem o atitudine mai degrabă critică atunci când e vorba de finanțarea acestui fond pentru că a trebuit să găsim uh, surse din uh, bugetul aprobat și probabil că și următoarea președinție va trebui să respecte promisiunea ca domeniul transporturilor să beneficieze în continuare de finanțările necesare. Iar în ce privește actele delegate, Eh, sper să existe o mai mare flexibilitate la nivelul Consiliului, pentru că atunci vom putea, ca și dosarele care se află acum în lucru, să fie încununate de succes. Încă eh, nu s-a căzut de acord asupra pilonului politic în eh, ce privește circulația pe căile ferate. Eu sper să obținem rezultate în iunie, dar uh, va trebui să așteptăm și poziția președinției luxemburgheze. Iar în ce privește domeniul aeronautic, este regretabil că în acest domeniu în ultimele șase luni nu am reușit să progresăm pentru că există o problemă uriașă între Regatul Unit al Marii Britanii și Spania dar poate că președinția luxemburgheză va reuși să rezolve problemele. Vă mulțumesc pentru colaborare și câteodată, eh, iată că țările mici pot avea rezultate mai mari decât țările mari. Mulțumesc, Ismail Ertug. Mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne, stimate domn, stimate domnule ministru, și eu doresc în numele grupului meu politic să vă adresez mulțumiri pentru activitatea din ultimele șase luni. Pot să mă raliez și eu um, um, aprecierilor că am putut lucra cu calm și uh, formulările propuse de dumneavoastră au putut fi susținute de marea majoritate. Sigur că au existat și dosare dificile. Cel de-al patrulea pachet feroviar uh, a fost o problemă, dar asta nu ne-a surprins, pentru că este un domeniu foarte important um, pentru uh, câteva din statele membre, în mod deosebit prioritățile aici sunt diferite de la o țară la alta. Dar vă mulțumesc și pentru contribuția dumneavoastră în cel de-al patrulea pachet feroviar și mai ales pentru dosarul tehnic în care s-au înregistrat progrese. Și după președinția letonă, când vine rândul Luxemburgului, va fi cea de-a patra președinție care va trebui să se ocupe de cel de-al patrulea pachet feroviar. V-ați referit la problemele tehnice. Dar știu că atât în ce privește termenul de uh, transpunere în practică, dar și în ce privește actele delegate și de punere în aplicare, uh, există încă formulări uh, neclare. Deci așteptăm ca săptămâna viitoare poate să aducă clarificări. Eu sunt convins că se va ajunge la o formulare care să poată fi acceptabilă de către Consiliu. Cred de asemenea că în ce privește dosarul politic, președinția luxemburgheză își va continua activitatea, va trebui să o sprijinim pentru ca um, în momentul în care lucrurile se pun de acord, um, să ne putem concentra și pe dosarele politice aș vrea să mai adaug că nu cred că este nici înțelept, nici nu este bazat pe un fair play politic ca aceste ă, înțelegeri de ordin tehnic să nu fie transpuse în practică, pentru că dosarele acestea tehnice sunt cumva ținute ostatice eh, până când se va ajunge la soluțiile politice. Deci, în ce privește buna guvernanță și circulația eh, persoanelor. Deci, eu cred că nu ar trebui să se procedeze astfel. Eu cred că noi, la nivelul Parlamentului, în perioada ultimelor trei președinții uh, am dovedit că suntem foarte răbdători și eu cred că termenul limită pentru încheierea dosarului tehnic ar trebui să fie pe 8 octombrie la uh, întâlnirea ministrilor transporturilor. De fapt, mi-aș fi dorit să ne confruntăm mai rapid cu finalizare, dar dacă nu vrem să tulburăm apele din punct de vedere politic, cred că ar trebui să fie chiar deadline-ul limită, pentru că după patru președinții ale Consiliului ar trebui în sfârșit să ajungem la o rezolvare și să putem să uh, vitalizăm și dosarele uh, tehnice pentru pachetul feroviar. Aș mai spune câteva cuvinte în legătură cu Fondul European de Investiții Strategice. Colega Ayala Sender și colegul Riche sunt raportori și au desfășurat o activitate excepțională în acest context pe care îl știm în ultima jumătate de an. Avem o Comisie Europeană care ne presează să găsim găsim o soluție pentru ca planul Juncker să poată fi transpus în practică. Grupul meu politic și cu mine nu suntem împotriva planului Juncker, nu ne înțelegeți greșit, dar suntem pentru un plan Juncker care să aducă o mare valoare adăugată. Și aici aș face o observație critică. Atât Consiliul cât și Comisia au mers mână în mână și uh, nu cred că ne-au prezentat din perspectiva noastră cele mai bune rezultate. Deci, ă, ă, acum vorbim despre bugete ale viitorului pentru transport, energie, internetul de bandă largă. Acestea erau dosarele care ă, promiteau să aibă un viitor important și de acolo s-au luat bani și pentru orizontul 2020 au fost uh, extrase fonduri. Este vorba de poate 70 de milioane pentru perioada următoare. Deci eu sper să ajungem la rezultate bune, dar din perspectiva mea, rezultatul actual nu este mulțumitor. Să vedem acum dacă criteriile care vor fi aplicate în facilitatea Connecting Europe să fie respectate totuși pentru că am negociat timp de 2 ani pentru um, această interconectare europeană iar președinției luxemburgheze îi doresc mult succes în următoarele șase luni. Grupul meu politic uh, se va strădui să vă susțină într-o manieră pozitivă. Mulțumesc. Jackie Foster. Thank you, Chairman, and thank you to the Latvian President. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc președinției letone. Nu vreau să comentez prea mult despre al patrulea uh, pachet feroviar, cred că îl cunoașteți foarte bine pe Robert Ziles, care se află în linia întâi de ani de zile și tot încearcă să colaboreze cu colegii ca să uh, facă acest dosar să progreseze. Deci cred că s-a făcut ceva, dar uh, trecerea nu a fost ușoară. Cred că mai sunt multe de făcut. Nu vreau să fac prea multe comentarii, ați vorbit despre căile navigabile interne și vreau să repet ce au spus unii colegi. În unele state membre, căile navigabile interne au fost prea puțin folosite de-a lungul anilor. Deja că am putea folosi orice forme de transport, pentru că infrastructura există într-o oarecare măsură, cred că ar fi foarte bine. Mai ales dacă încercăm uh, să transportăm mărfuri pe care nu vrem să le transportăm neapărat uh, pe cale feroviară sau uh, cu camioane. În ceea ce privește sistemul de informații transfrontaliere, cred că a fost o inițiativă binevenită pentru că știm cu toții că sunt uh, unii conducători auto care vin în țările noastre din altă parte și uh, comit infracțiuni. Uh, Um, și și închipuie că pot să scape basma curată. Deci a fost foarte bine că ați avut această inițiativă, mai ales că sistemele juridice sunt diferite. Apoi, în ceea ce privește viitorul pachet um, aviație, ați menționat declarația de la Riga. După cum știți, eu sunt raportoare la noul raport privind folosirea uh, dronelor și a avioanelor fără pilot. Uh, după cum ați spus, Comisia, statele membre și industria au recunoscut că această piață este una în creștere rapidă, iar uh, aviația are un uh, viitor în acest sector. Și este într-adevăr o provocare să realizăm aceste texte pentru că nu s-a mai făcut așa ceva până acum, dar colaborez strâns cu colegii și cred că vom uh, ajunge la un rezultat bun în a doua parte a acestui an. E mare păcat, au fost câteva subiecte blocate, cred eu. După părerea mea, cerul unic european este extrem de important. Și cred că ironia aici, pentru că dumneavoastră ați uh, uh, menționat Gibraltarul, ironia este că Regatul Unit nu are nicio problemă cu Gibraltarul. Este un uh, teritoriu britanic suveran și dacă celelalte state au o problemă, trebuie să se descurce. Dar, când am început să discutăm drepturile pasagerilor în cadrul cerului unic european și multe alte subiecte din aviație, um, am avut, uh, discutându-le, un coleg din Spania, Loyola de Palacio, și uh, am discutat ani de zile, 10 ani am discutat și până la urmă am ajuns la această situație uh, jenantă, care trebuie rezolvată. Cred că unii trebuie să se gândească mai bine la consecințele comportamentelor lor. Au mai intervenit și unii membri și nu a fost deloc util, pentru că este un subiect de nivel înalt și noi vrem să mergem mai departe cu cerul unic european. Este o infrastructură enormă și încercăm să rezolvăm drepturile pasagerilor. Deci, per total, am dorit să mulțumim foarte mult președinției letone, numele grupului nostru politic, pentru tot ce ați făcut într-o perioadă atât de scurtă. Cred că ați lăsat lucrurile într-o situație pe cât de bună se putea, date fiind presiunile pe care le-ați suportat și așteptăm cu nerăbdare să mai lucrăm cu dumneavoastră în următoarele luni și ani. Mulțumesc, Gezine Meisner. Deci, da. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, și uh, în numele liberalilor vreau să vă mulțumesc pentru ce ați făcut uh, la președinția Consiliului. A fost prima dată pentru țara dumneavoastră, totdeauna e interesant când se întâmplă să vină o țară pentru prima dată la președinție și cred că ați făcut o treabă foarte bună. S-a văzut în ultima perioadă și aș dori să mă refer pe scurt la câteva lucruri, pentru că nu vreau să repet totul, dar vreau să repet ce a spus Vim Van de Camp, și anume lauda pentru dumneavoastră. Ați făcut mari progrese importante și uh, vă, mai ales uh, mă refer aici la domeniul uh, căilor navigabile interioare. Germania are foarte multe astfel de căi navigabile și cred că e foarte bine că ați făcut atât de multe lucruri. La pachetul feroviar, iarăși, ați început un dosar greu, au fost niște chestiuni la pilonii tehnici care nouă, ca Parlament nu prea ne-au plăcut, dar știu că n-a fost vina dumneavoastră, știu că a fost vina unui stat membru, nu vreau să-l numesc, cu siguranță nu a fost vina Letoniei. Și asta e problema pentru că o președinție a Consiliului nu poate să negocieze la trilog decât ceea ce dorește majoritatea și ce susține majoritatea în Consiliu, dar oricum cred că ați făcut foarte multe ca să duceți mai departe pachetul feroviar. În ceea ce privește transportul aerian, într-adevăr avem o problemă legată de Gibraltar. Se creează un obstacol în calea creării unui cer unic european pe care toți îl vor și nu știu, eu fiind din Germania, nu sunt din, nici din Regatul Unit, nici din Spania, mă întreb de ce nu se poate pur și simplu uh, ameliora mobilitatea cetățenilor pe teritoriul european în loc să ne întrebăm cine e responsabil de ce. Cred că politica europeană este mult mai importantă, este esențial să stimulăm, să garantăm mobilitatea pentru toată lumea. În legătură cu dronele, nu pot decât să vă felicit. Declarația de la Riga a reprezentat o contribuție foarte importantă într-un domeniu de progres pentru sectorul transportului, Um, e un domeniu unde se pot face multe. Și în cele din urmă, TNT, Facilitatea Conectarea Europei și EFSI, ați spus pe bună dreptate că transportul trebuie să fie bine poziționat în cadrul EFSI. Doriți asta și vă felicit, sunteți ministru de transport, într-adevăr, dar um, cred că mulți consideră că um, TNT și uh, Facilitatea Conectarea Europei au fost adoptate și contrazic cumva, se contrazice cumva poziția lor cu EFSI. E clar însă că și aceste dosare au nevoie de finanțare și noi ca Parlament apărăm aceste proiecte adoptate uh, inițial, pentru că noi sigur că știm că ar fi bine dacă planul Juncker ar putea genera mai multă finanțare privată, dar nu trebuie să lăsăm uh, Uh, să depindă de acest plan obiectivele pe care le-am stabilit noi împreună. Și dumneavoastră spuneți că transportul poate să profite mult de pe urma acestui plan. Eu mă întreb cum puteți dumneavoastră ca ministru să influențați acest lucru? Cum puteți influența uh, găsirea de investitori privați care să vină să investească acolo unde doriți dumneavoastră? Pentru că uh, ei vor trebui să respecte reguli pe care tot noi împreună le-am stabilit. Mie mi se pare că poate fi o problemă aici, dar după cum uh, au spus uh, după cum au spus-o și alții, Dominic și Ines au făcut o treabă foarte bună în acest domeniu. Parlamentul e foarte bine poziționat aici și sper să iasă bine planul Juncker. Mulțumesc, Maria Kilönen. herra Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc președinției letone pentru uh, acest mandat. A fost un succes, au avut uh, o voință puternică de a uh, face treabă bună. Din păcate, la multe dosare, unii cu poziții diferite au avut mai multă forță și sigur că nu este vina președinției. Din, păca, din, din potrivă. În ceea ce privește al patrulea pachet feroviar, eu urmăresc de ani de zile acest proces și trebuie să vă spun că um, ne-am um, cam, am cam pierdut trenul dezvoltării, dacă pot să spun așa, și cred că nu suntem la nivelul unde ar trebui să fim în domeniul feroviar. E clar că am rămas în urmă față de restul lumii. Cred că alte țări au înțeles uh, cât de important e acest domeniu și sunt gata să treacă la treabă. Eu cred că Europa nu e gata încă să se implice și ne pierdem vremea în negocieri în loc să răspundem la provocările cu care suntem confruntați. Nu știu ce trebuie să facem în Europa ca să înțelegem că noi suntem cel mai mare obstacol uh, pentru propria noastră competitivitate. Odată ce vom depăși acest obstacol, cu siguranță vom uh, putea să răspundem la alte provocări cu uh, mai mare succes. În ceea ce privește cerul unic european și Gibraltarul, această discuție durează de ani de zile. Mă surprinde faptul că nu reușim uh, să-i punem punct. E foarte, ar fi foarte important să avem uh, o aviație unitară care să slujească intereselor, interesele consumatorilor și de asemenea pe ale întreprinderilor. Ar fi foarte bine pentru viitorul industriei aviatice din Europa. Cred că visăm la un sistem uh, unificat de transport pe cale aeriană și terestră și maritimă. Și e bine să lucrăm la acest obiectiv comun. Doresc să mulțumesc Letoniei pentru munca depusă către acest obiectiv comun și pentru binele întregii Europei. Sper ca cei care sunt împotriva dezvoltării să înțeleagă că de fapt lucrăm împreună pentru un obiectiv uh, împărtășit. Madeli. Mulțumesc, Karima de. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, în numele verzilor, doresc să vă mulțumesc pentru toată munca dumneavoastră. Poate că se întâmplă mai rar. Dar vreau să vă pun o întrebare. Care este bilanțul dumneavoastră personal în ceea ce privește dificultățile? Adică în ceea ce privește mizele. Astăzi vedem că dumneavoastră încheiați această președinție și vreau să vă întreb cum ați început colaborarea cu președinția luxemburgheză, pentru că ați spus-o, dosarele sunt importante. Colegul și prietenul meu, Ismail, a spus-o foarte bine când vorbim despre al patrulea pachet feroviar și mai ales de aspectul lui politic, nu e ușor. Când vedem că în planul domnului Juncker, EFSI la care au fost raportori domnul Riche și doamna Ayala Sender, cărora vreau să le mulțumesc. Transportul are poziția pe care o are. Vreau să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră de ce s-a negociat pentru domeniul transportului. Vă bucură faptul că în acest pachet există acum um, un capitol legat de mobilitate durabilă, Credeți că e bine că sunt obiective legate de un transport feroviar mai durabil sau de un transport uh, fluvial? Ați vorbit de securitatea rutieră. Poate că o să se supere toată lumea pe mine, dar nu cumva ați fost șocat când ați auzit că um, Comisia Europeană vrea să renunțe la reducerea numărului de răniți grav în accidentele rutiere până în 2020? Dumneavoastră, ca reprezentant al președinției, nu v-ați gândit cumva că ar trebui corectată această măsură a Comisiei? Eu mă întreb, ce eforturi ar trebui să fie făcute împreună cu președinția luxemburgheză în legătură cu niște chestiuni importante, cum este Gibraltarul, dar și în ceea ce privește transporturile aeriene, drepturile pasagerilor, floturile orare pe aeroporturi și așa mai departe. Și în cele din urmă, un subiect deosebit de important pentru mine. Ne așteaptă peste șase luni o conferință privind mediul și uh, locul transportului în cadrul climatic e foarte interesant. Dumneavoastră, împreună cu președinția luxemburgheză, ați lucrat la aceste obiective, la aceste intenții. Și în încheiere, vă rog să-mi spuneți dacă nu sunteți prea dezamăgit de faptul că în legătură cu dumpingul social nu s-a mers destul de departe. Și anume, nu a fost prioritar acest subiect, mai ales în timpul președinției dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc, Peter Lundgren. är väldigt Mulțumesc. Sperăm că putem continua. Știu că nu avem mult timp la dispoziție, dar aș avea și eu câteva comentarii. Siguranța rutieră nu este un subiect uh, menționat prea des, deși reprezintă o parte importantă a, a, uh, a uh, siguranței și de asemenea se leagă și de dumpingul social. Pentru că foarte adesea e vorba de um, conducători autoprost plătiți sau um, de conducători care nu, sunt, nu au actele în regulă și fac tot ce pot pe șosele ca să evite controlele de poliție. Cred că trebuie să ținem cont de aceste aspecte când vorbim despre siguranța rutieră, pentru că până la urmă despre asta e vorba. Mulțumesc, Cristin Rivo. Da, foarte rapid, după cum a spus Ismail Ertug, Doream și eu să mulțumesc președinției letone în uh, ceea ce privește pachetul feroviar, pilonul tehnic. Ați făcut uh, foarte multă treabă, am avut foarte multe reuniuni, sper ca reuniunea de uh, peste două zile să fie realmente concludentă. În orice caz, vom face tot ce vom putea și uh, oricum doresc să vă mulțumesc pentru tot ceea, ce, tot ceea ce ați făcut. Nu a fost ușor, mai ales în discuțiile cu statele membre, să ajungeți la niște propuneri care să uh, ducă la un compromis acceptabil pentru Parlament. Deci vă mulțumesc foarte mult și sper că în octombrie cel târziu să încheiem acest pilon tehnic. Vă mulțumesc! Danke sehr. Mulțumesc, Pavel Telițca. Germana... Domnule președinte, domnule ministru, ați avut uh, câteva dosare grele în timpul președinției dumneavoastră și cred că modul în care le-ați tratat merită aprecierea și mulțumirile noastre. Au spus multe, mulți colegi, eu aș vrea să subliniez un lucru și să pun două întrebări rapide. În ceea ce privește primul aspect, Vreau și eu să subliniez uh, finanțarea în cadrul ESI. Cred că nu se vede foarte bine care este atmosfera aici în Parlament și care va fi în următoarea perioadă. Cred că transmitem un semnal negativ piețelor. Practic, noi luăm fonduri de la niște proiecte care uh, probabil că nu vor uh, crea profit ca să uh, stimulăm finanțarea în altă parte. Cred că ce s-a făcut e destul de riscant și subminează și uh, pilonii TNT. Dar era doar o observație pe care voiam să vă transmit. Sigur că acum uh, răul a fost făcut, deci nu mai insist, dar am două întrebări. În primul rând, în introducerea pe care ați făcut-o, Ați uh, vorbit despre ajutorul de stat în ceea ce privește liniile aeriene din state terțe. Ați făcut o remarcă scurtă pe acest subiect, nu ați dat detalii, deci uh, m-aș bucura dacă ne-ați uh, spune mai multe și dacă ne-ați explica ce mesaj ați dorit dumneavoastră să lăsați președinției următoare pe acest dosar. În al doilea rând, înțeleg că nu e poate momentul cel mai potrivit ca să discutăm despre detaliile TNT și ce ați spus uh, dumneavoastră era de așteptat. Dar mi-ar plăcea să ne transmiteți, uh, nu doar în numele președinției Consiliului, ci ca ministru de transport, dacă ne-ați putea spune mai multe despre integrarea sistemelor TNT din țările baltice cu restul Europei. Cum evaluați dumneavoastră proiectul TNT pregătit? Mulțumesc. Mulțumesc, Ines Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, yo también. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să repet comentariile colegilor și să mulțumesc președinției letone pentru uh, munca depusă în cont- într-un context atât de complex cum pe un dos, niște dosare atât de complexe cum sunt cele din pachetul uh, feroviar numărul 4. Am uh, reușit să trecem de dificultățile inițiale și să lucrăm în trei zone diferite și să facem uh, unele îmbunătățiri și să vedem dacă putem introduce o anumită coerență. Și cred că asta s-a realizat. Sigur, mai sunt lucruri care lipsesc, lucruri care pot părea eventual uh, nesemnificative, dar sigur, când e bine vorba de acte delegate, sunt oarecum tehnice, da? Dar ar putea avea consecințe semnificative și asta ne spuneau partenerii sociali. Acum, am vrea să vă mulțumesc pentru eforturi când vine vorba de discuțiile pe pilonul tehnic Am fost membru al uh, acestui Parlament de ani deja și nu doar ca uh, europarlamentar, dar și ca ci și ca uh, consilier uh, și în transport știm foarte bine că degeaba e partea tehnică dacă nu ai susține politica. Încă ne mai uităm la procedurile de infringement uh, pentru 10 state membre și asta numai în cadrul uh, primului pachet, uh, primului pilon. Acum suntem la al patrulea și cred că în contextul uh, pilonului tehnic, dacă, vrem să, dacă o să-l aprobăm, atunci uh, sigur, politicienii vor, uh, vor urma, dar de fapt așa, nu se va întâmpla așa. Vor fi același pe al cincilea, la șase șaselea și mai departe. Deci vă mulțumesc pentru munca depusă și pentru că ați pavat drumul următoarei președinții ca să se poată face progrese pe pilonul tehnic. Dumneavoastră, președinția care se încheie uh, și care sunteți foarte familiarizați cu dosarul, uh, veți putea cu siguranță să ușurați viața colegilor care vin după dumneavoastră. În ce privește EFC, EDFC și transporturile, sigur am fi vrut ca uh, și Comisia și Consiliul să poată colabora pe aspectele de transport bugetare și economice Uh, aspectele de transport au fost lăsate la o parte. Am fi vrut să stai altfel lucrurile, totuși am reușit să avem niște reduceri mai mici la transporturi mai mici cu un miliard, asta am realizat și de asemenea am reușit să întărim conceptul de uh, subvenții. Începește Gibraltarul. Această chestiune este mai degrabă una bilaterală. Doamna Foster a spus că doamna Laila de Palacios a abordat această chestiune, s-a ocupat cu această chestiune. Nu, întotdeauna a existat acest conflict pentru Partidul Popular. Guvernul a semnat uh, acordul de la Cordova, dar există pentru mine o serie de probleme în acel acord, mai ales în legătură cu acel recif artificial și uh, acordul cadru pe care l-am avut și care ar fi funcționat în favoarea noastră pentru a putea să facem progrese, începește cerul unic, a făcut un, un pas înapoi. Deci e un regres. Nu vreau să spun mai multe, totuși e o problemă bilaterală care rămâne nerezolvată. Și începește conferința de transport. Uh, mă bucur că ați fost acolo, că ați participat împreună cu uh, comisarul Gold. Uh, cred că acesta este aspectul important, aspectul social și aspectul bugetar. Ce putem face pentru lucrătorii din sectorul transporturilor în viitor? Cum putem să îi ajutăm să se integreze în alte sectoare atunci când e nevoie. Și uh, e o chestiune cheie sper că în viitor veți putea colabora cu Comisia pentru a avea mai multe progrese în acest domeniu. Uh, finanțarea și concentrarea pe angajați. Aceasta este cheia mobilității europene. Mulțumesc, Izaskun Bilbao. Gracias, presidente. Simplemente para agradecer a la presidencia. Mulțumesc. Mulțumesc uh, președinte. Vreau să mulțumesc președinției letone pentru activitatea depusă în cadrul celui de-al patrulea pachet uh, feroviar. Asta cu siguranță a dus la multe nopți nedormite, dar uh, vreau să le mulțumesc din suflet pentru că au făcut, uh, au muncit foarte mult și sigur nu merită ce vedem că se întâmplă acum cu termenele limită și actele delegate și toate celelalte probleme. Dar, în ciuda acestor lucruri, să sperăm că putem ajunge uh, mai, cât mai aproape de un acord și să sperăm că președinția se va încheia pe o notă optimistă din acest punct de vedere și că vom putea face progrese în pozițiile noastre. Astăzi am primit uh, un telefon din partea reprezentanților sectorului care așteaptă cu nerăbdare raportul nostru, mai ales în ce privește pilonul tehnic. Și persoana care m-a sunat uh, și exprima teama că uh, anxietatea și nerăbdarea cu care sectorul așteaptă acest pilon. Și vor să știe dacă Consiliul într-adevăr este hotărât să rezolve această problemă, să Uh, realizeze acest pilon înainte de sfârșitul uh, persoanei, uh, sfârșitul președinției, mă scuzați. Și această persoană care m-a sunat credea că de la Consiliu se ia în calcul un termen limită de 5 ani de la intrarea în vigoare. Sectorul transporturilor este, prin urmare, foarte dornic să aibă o soluție la această chestiune și ar trebui să facem mai multe eforturi Uh, în legătură cu calendarele diferite pe care le avem. Așadar, uh, aceste măsuri trebuie să intre în vigoare și să fie aplicate cât mai repede cu putință. Odată ce am spus asta, al patrulea pachet feroviar e un pachet, după cum spune și numele, are un pilon tehnic, un pilon politic și, după cum am auzit astăzi, spunându-se, dacă elimină această logică și constrângerile temporale și nevoia de a înregistra progrese, poate că ar fi un bun moment uh, în care să realizăm un compromis politic pe pilonul tehnic. Sunt de acord că dimensiunea socială trebuie și ea încorporată, dar sunt și mai de acord că avem nevoie de acest pachet. Dacă nu facem progrese, dacă nu înaintăm pe acest pachet în ce privește guvernanța, o să fie cu atât mai dificil să încorporăm dimensiunea socială. Suntem într-un stadiu în care trebuie să inovăm, să ne asigurăm că există uh, locuri de muncă de calitate în sector și sunt sigur că aceste locuri de muncă vor apărea mai ușor dacă aplicăm în mod uh, coerent acest pachet în Europa și dacă facem eforturi suplimentare. Asta nu s-a întâmplat până acum. Mm, dovadă că există o lipsă de seriozitate și de rigoare din partea statelor membre, lucru care nu cred că trebuie să continue și în ce privește drepturile pasagerilor. Eu sunt din țara Bascilor, uh, Gibraltarul, bine, cred că e folosit ca scuză ca să nu se facă progrese pe drepturile pasagerilor aerieni. Și ce cred că ar trebui făcut, ar trebui ca cele două state implicate să sta la masa negocierilor și să încerce să găsească un teren comun. Asta trebuie să se întâmple, asta s-a întâmplat în alte domenii, da, sper că și în acest uh, în uh, domeniu, în acest dosar, să putem face progrese, să putem să deblocăm situația și îndemn președinția letonă să facă acest efort. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dați-mi voie să mă trec și pe mine pe lista vorbitorilor. În ce privește Fondul European de Investiții Strategice, a fost un concept pentru a combate șomajul, să unească Europa și să combată schimbările climatice iar Consiliul nu investește nici măcar un cent. Consiliul este cel care încasează. Parlamentul a avut datoria să găsească fondurile. În al doilea rând, orizontul 2020 are 70 de miliarde și facilitatea Connecting Europe are 26 de miliarde. Dar noi plătim mai mult decât uh, orizontul 2020, deși uh, ei au de trei ori mai mulți bani decât noi. Asta nu înțelege nimeni, deci uh, și asta și pe fundalul eforturilor noastre de, care s-au derulat pe o perioadă de 2 ani pentru a crea aceste facilități, pentru a crea acest program și după aceea tot efortul se anulează. Deci este ca și când am dorit să investim fie o centrală nucleară, fie în crearea unei autostrăzi, nu există niciun fel de garanție că banii vor fi bine investiți. Iar conform tratatului de la Lisabona, actele delegate joacă un rol foarte important, uh, inclusiv în ce privește emanciparea Parlamentului, dar și în domeniul EFSI și datorită efortului celor doi raportori ai noștri am reușit ca actele delegate să figureze și în uh, programul acesta. Dar iată că acum avem din nou dezbatere inclusiv în ce privește cel de-al patrulea pachet feroviar. Ah, am ajuns la soluții de compromis, am insistat asupra uh, unor a trei piloni, dar uh, când ni se spune dorim să fim informați, unele lucruri uh, putem să le lăsăm doar în sarcina comisiei, dar în contextul EFSI, uh, nu este vorba doar de pachetul feroviar, uh, să nu renunțăm la drepturile Parlamentului. Vă rog să transmiteți colegilor din Consiliu. Așa nu se poate lucra. Uh, ați tot încercat. Noi avem dreptul de a ne plânge până la urmă în fața Curții Europene de Justiție. Actele delegate sunt o chestiune foarte importantă. În al doilea rând, termenele. Consiliul vorbește de 5 ani, Comisia de 2 ani, noi ne-am dorit un an. Deci, statele membre eh, și întreprinderile au și alte alternative. De ce să așteptăm 5 ani până se implementează? Eh, dacă am recurge la 2 ani, ar fi în avantajul tuturor și industria așteaptă acest lucru. Să avem în sfârșit o valoare europeană, o decizie europeană. Al treilea lucru care este important uh, pentru mine, sistemul uh, european de uh, garanții. Am întârziat timp de 10 ani pentru că am tot lucrat la căile sărate fără să existe acum o locomotivă care să poată să circule pe toate uh, șinele din Europa. Iar acum se propune o nouă amânare. De, eforturile de până acum au costat deja foarte uh, mult uh, bani și uh, avem un coordonator, care îl fiind, care are un mandat deja de 10 ani, dar el nu este întrebat. Uh, deci nu putem accepta aceste trei elemente invocate de mine. Și uh, Uh, sigur, uh, președinția lituaniană merită, uh, letonă, mă scuzați, <laughs> merită felicitări, dar trebuie să găsim și o soluție de compromis care să fie acceptabilă din punctul nostru de vedere, pentru că noi am avut toată disponibilitatea, am fost flexibili în relația cu Consiliul, dar acum este și rândul Consiliului să vină în întâmpinarea noastră. Ne Sigur că vă dorim uh, să reușiți să finalizați lucrurile în timpul președinției dumneavoastră. Este nevoie de un compromis acceptabil în uh, reglementarea celor uh, trei elemente invocate de mine. Sper să putem comunica bine și sper să uh, finalizăm lucrurile, dar aveți din nou posibilitatea să interveniți. <clears throat> Mulțumesc, domnule Kramer. Stimați membri, mai întâi aș vrea să vă mulțumesc pentru cooperarea foarte constructivă și pentru cuvintele frumoase uh, pentru activitatea președinției letone. Aș vrea să spun că toate angajamentele uh, făcute atunci când am întâlnit în ianuarie, am încercat pe toate să le implementăm în cel mai bun mod posibil. Sigur, au existat probleme, unele dintre ele au fost menționate. Căile interne navigabile, acest dosar este unul foarte important și este important să am reușit să definim niște criterii unificate pentru acest sector și săptămâna trecută în Consiliu am ajuns la un acord și 90% din comentariile Parlamentului au fost deja uh, incorporate în, uh, în text. Deci cred că președinția va ajunge foarte curând la un acord cu Parlamentul. Și asta, în acest domeniu foarte important. În ce privește pachetul feroviar, da, ne-am uh, hotărât să facem să progreseze ambii, ambii piloni, și cel tehnic și cel politic, Probabil uh, vom face progrese mai rapide pe una dintre direcții, dar în ce privește pilonul politic și aici am investit uh, foarte multe eforturi și avem doar câteva chestiuni rămase nerezolvate, iar președinția luxemburgheză s-a angajat să ajungă la un acord uh, în timpul Consiliului uh, Ministerial din octombrie și cred că dosarul ar putea să se miște destul de repede. Trebuie să găsim uh, un compromis în ce privește managementul infrastructurii și guvernanța infrastructurilor, dar cred că putem ajunge la un compromis. Alte chestiuni au fost rezolvate. În ce privește pilonul politic, vreau să vă mulțumesc pentru disponibilitatea spre compromis și să vă spun că am încercat să ajungem la o poziție cât mai flexibilă cu putință. Da, termenii Uh, problema actelor uh, delegate versus acte de implementare rămâne nerezolvată, dar am vrea să încheiem cu aceasta, nu pentru că am vrea să mai uh, adăugăm și acest lucru la lista noastră de realizări, dar pentru că știm, ci pentru că știm că industria, reprezentanții se așteaptă acest document, este foarte important pentru ei și de asemenea cetățenii europeni vor beneficia de pe urma acestei decizii. Prin urmare, vom uh, face eforturi susținute în aceste ultime două săptămâni, două, trei săptămâni. Aviația, de asemenea, dosarul aviatic e unul foarte important. Este important, uh, desigur, în contextul comun european și știm foarte bine că s-a dezvoltat foarte repede și am pierdut uh, aici foarte multă cotă de piață către o, față de operatori din țări terțe și știm că trebuie să facem ceva să îndreptăm această situație. De aceea am organizat discuțiile interministeriale privind aviația civilă ca să ne asigurăm ca să asigurăm uh, competitivitatea și noi, desigur, putem discuta diferite aspecte legislative. Drepturile pasagerilor. Aici uh, aproape totul a fost uh, rezolvat. Mai sunt două chestiuni rămase în suspensie. Nu cred că problema Gibraltarului e una ușoară. Dacă era ușor, o rezolvam de mult. Deci, uh, realmente aștept uh, soluții care să ne permită să progresăm. Și în multe zone am atins deja, am ajuns deja la niște compromisuri tehnice, ceea ce este uh, bine. Începește dronele, deci ca subiect nou. Aici uh, Europa trebuie să fie în avangardă. În declarația de la Riga am menționat că trebuie să lucrăm la diverse aspecte de securitate, aspecte tehnice, etc., standarde comune. Dacă nu reușim să definim standardele în Europa, atunci altcineva va defini aceste standarde în altă parte și ne vom pierde poziția de lider. De aceea trebuie să progresăm și de aceea dăm atâta atenție acestui aspect. Siguranța rutieră acum. Aș vrea să menționez că este o chestiune esențială în Europa. Am ascultat un raport inițial în timpul Consiliului Ministerial precedent și va exista un raport mai specific, mai tehnic în toamnă dar aș vrea să menționez că în timpul următoarelor uh, președinții, problemele de securitate urbană vor fi foarte importante și vom reuși să definim uh, ținte și să îmbunătățim siguranța rutieră. acesta e un, uh, un lucru foarte important și o oportunitate ca uh, sectorul de transporturi să se dezvolte, pentru că uh, astfel se vor putea finanța mari proiecte de infrastructură și reprezintă și o oportunitate de a crește competitivitatea sectorului. Și ați menționat uh, proiectele TNT, care sunt baza viitoarelor dezvoltări în uh, evoluții în zona de transport. Sunt convins că vom putea să adaptăm aceste instrumente pentru a dezvolta și mai bine sectorul transporturilor. În ce privește dumpingul social uh, în domeniul transporturilor, am discutat această uh, chestiune când am discutat despre transportul uh, uh, rutier și cerințele pentru transportatorii pentru camioanele grele și de asemenea pentru transportul aerian și am discutat probleme de, de dumping social și posibilitatea de a stabili principii uniforme, mai ales în, uh, în domeniul uh, salariilor, care să ne permită să protejăm piața internă. Și cred că aceste chestiuni vor fi extrem de importante și pentru următoarele președinții. Acum începește uh, TNT-ul. Pe 22-23 iunie ne așteptăm uh, să participe peste 1200 de oameni la zilele TNT și eu mă aștept să mă întâlnesc cu domnul Krahammer și cu poate și cu alți membri ai comisiei și să vorbim despre finanțarea disponibilă pentru coridoarele TNT și credem cu tărie că vom uh, avea vom uh, avea informații mai multe în legătură cu finanțarea coridorilor. Cred că proiectul uh, feroviar Baltic va fi cel care va fi uh, susținut și va putea, vom, vom putea să facem uh, progrese. E important pentru că țările uh, Baltice au nevoie să fie integrate cu restul uh, zonei europene și va fi o investiție foarte mare, va fi una dintre cele mai mari investiții uh, din uh, țările Baltice. Cineva ne-a întrebat cum am cooperat cu antecesorii noștri și cu, cu cei care urmează după noi la președinția Am fost foarte activ în toate direcțiile am reușit, am încercat să ajungem uh, la un compromis de cât s-a putut. Cooperarea cu președinția luxemburgheză a fost foarte strânsă și cred că va continua. De asemenea, am cooperat foarte activ și cu președinția uh, olandeză și am încercat să facem uh, uh cât mai multe în aceste șase luni și, fiind o țară mică, am investit foarte multe resurse pentru a face ca aceste chestiuni să progreseze, chestiuni esențiale pentru Europa și aș vrea să-i mulțumesc domnului Kramer, raportorilor, raportorilor din umbră pentru susținerea și mă aștept să cooperăm în continuare și sper că vom ajunge la un compromis pe pachetul feroviar. Vă mulțumesc! So viel Beifall brauche ich jetzt. Nu ar avea rost să mai adaug nimic după aceste aplauze, dar totuși vă mulțumesc pentru venirea dumneavoastră în mijlocul nostru și pentru acest bilanț al activității primei președinții letone. Mulțumesc pentru uh, vorbele dumneavoastră, dar uh, sperăm și să uh, avem rezultatele scontate. Deci rămânem în legătură. So, wir kommen jetzt zum nächsten Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, în legătură cu noile provocări și concepte ale promovării turismului în Europa. Raportoare este Izabela de Monte, dar avionul a venit cu întârziere. Oricum, li se întâmplă și nouă, dar Izabela de Monte a sosit la timp pentru a-i da acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, așa este în ce privește punctualitatea um, curselor aeronautice și activitatea de pe aeroport. Unele lucruri mai lasă de dorit, dar eu doresc să mă refer la raportul meu care subliniază importanța turismului. Este cel de-al treilea sector economic ca importanță în Europa și important și pentru IMM-uri, pentru crearea de locuri de muncă pentru femei și pentru tineri. În perioada următorilor 10 ani eh, se estimează că numărul turiștilor va crește cu 41 de milioane Uh, turiști din lumea întreagă. Și acest aspect este foarte important. În baza acestei propuneri trebuie să vedem ce s-ar fi putut face uh, mai mult pentru turism, pentru ca acest sector economic să poată să funcționeze durabil și să punem și câteva întrebări de actualitate este important ca Europa să devină un uh, element de atracție pentru turismul mondial, ceea ce nu este deloc Uh, simplu. Sigur că există multe uh, puncte turistice care devin din ce în ce mai um, atrăgătoare, dar să ne gândim și la uh, evoluțiile care au loc și la necesitatea de adaptare la așteptări. Deci trebuie să ne străduim să atingem obiectivele stabilite și să vedem care sunt provocările viitoare. E nevoie de instrumente financiare, fondurile structurale, dar și evaluări de impact și, de asemenea, este important să stimulăm sectorul operativ, întreaga structură uh, care a fost imaginată de către Comisie. Este un sector strategic al economiei noastre și trebuie să aibă un fundament solid. Sectorul turistic uh, este legat și de alte uh, sectoare, este de fapt o interconectare cu alte sectoare și este destul de dificil să încerci să um, tratezi toate fațetele. Trebuie să ne concentrăm pe câteva subiecte pe care noi le considerăm a fi de importanță strategică. Deci această marcă europeană, brandingul uh, legat de uh, destinația Europa. Ă, asta nu înseamnă că această marcă va înlocui un brand de țară ă, în toate statele membre. Este nevoie să se colaboreze între ă, toate statele membre, să ținem seama de noile produse care să fie importante pe plan comunitar, dar și de produsele transnaționale pentru că este vorba și de strategii originale în crearea acestei mărci. După aceea, să nu ne mai concentrăm doar pe anumite sezoane turistice. Trebuie să creăm produse turistice care să intereseze și pe tineri, dar și pe seniori, dar cu o ofertă calitativă. În felul acesta se pot crea noi locuri de muncă, se poate exercita o activitate culturală. După aceea, durabilitatea activității turistice. Trebuie să existe uh, un sprijin pentru uh, obiectivele de excelență europeană. Este nevoie de o uh, valorificare inteligentă a tuturor resurselor, inclusiv al patrimoniului cultural. Să ne gândim și la turismul din zonele montane, dar și din uh, regiunile estivale de uh, zonele maritime. După aceea, economia uh, pe bază de uh, partajare, economia colaborativă. Am uh, analizat modele din Italia și a fost foarte util să vedem care este cererea în acest domeniu. După aceea mai este vorba de un caracter specific a diverselor regiuni care trebuie pus în valoare și să nu închidem ochii și în fața uh, unor uh, motive de critică, pentru că economia colaborativă poate să creeze și uh, unele efecte negative în ce privește competitivitatea. Ne străduim să stimulăm și uh, ideea de good governance, uh, stabilirea unor obiective clare și, dacă este vorba până la urmă și de un caracter uh, profesional, atunci sigur că lucrurile trebuie să fie corect reglementate și uh, activitatea impozitată. Protecția consumatorului și uh, evaluarea impactului economic trebuie avute de asemenea în vedere. Aspectele legate de digitalizare nu aduc nimic uh, nou. Știm cât de important este ca turiștii să aibă acces la toate rețelele, pentru că, uh, de fapt, Internetul îi permite turistului să își aleagă locul, destinația vacanței următoare. Este nevoie de o mai bună colaborare între toți agenții din domeniul turismului pentru interconectarea rețelelor. Toate aceste aspecte trebuie să le avem în vedere în programele noastre când este vorba despre o finanțare economică. Este nevoie de digitalizarea sistemului de producere a biletelor de călătorie, dar este important să avem în vedere și problemele legate de roaming. După aceea, accesul la internet de bandă largă în regiunile periferice sau în regiunile montane. Astăzi încă numărul turiștilor care recurg la transportul feroviar este mic atunci când se deplasează spre locul de vacanță, ceea ce eh, este um, în clipa de față un aspect nefericit. Căile ferate trebuie să poată fi utilizate mai intens și, de asemenea, persoanele cu mobilitate redusă ar trebui să aibă acces la călătoria cu trenul. Sunt aspecte pe care trebuie să le avem în vedere când vorbim despre oferta turistică, dar eu m-aș opri aici și aștept cu interes intervențiile colegilor. Sunt dispusă să țin seama de toate sugestiile lor. Domeniul este foarte amplu. Mulțumesc foarte mult și înainte de a merge mai departe aș dori să salut un grup de vizitatori invitat de Kurt Fleckenstein, 18 membri ai Federației Lucrătorilor Europeni. Bun venit în mijlocul nostru! Iar pentru că ne aflăm într-o mică întârziere. I-aș ruga pe raportorii din umbră să aibă o intervenție de câte două minute maximum. Claudia Montero va fi prima. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Aș vrea înainte de toate să uh, îi mulțumesc raportoarei pentru activitatea desfășurată. Este o activitate care s-a axat pe elementele esențiale, vorbește despre turismul accesibil, despre modernizare în domeniul turismului și despre economia colaborativă. Înainte de toate, în ce privește turismul de coastă, turismul maritim. Este uh, un element esențial al economiei albastre și trebuie să avem un plan de acțiune concret, un uh, calendar precis în acest domeniu. Uh, Turismul de coastă, turismul maritim, implică peste 3 milioane de persoane, este cea mai importantă activitate maritimă din Europa. O treime din, din agențiile de turism din Europa sunt legate de ofertele pentru turismul maritim. Deci să ne gândim și la importanța uh, croazierelor uh, care sunt oferite, de asemenea la economia complementară, gastronomia, sporturile nautice. Deci trebuie să existe strategii transnaționale pentru a uh, favoriza dezvoltarea economică acestui tip de turism pentru a veni și în întâmpinarea comunităților locale. De asemenea, să încercăm să Ehm, facilităm ehm, toate prevederile legate de acordarea vizelor pentru turiștii străini și ehm, în felul acesta să sprijinim regiunile de coastă, regiunile maritime. Este nevoie de demersuri paneuropene pentru crearea unor strategii pe termen lung. Iar dacă vorbim de regiunile de coastă, regiunile maritime, Bineînțeles, voi uh, evoca și uh, regiunile ultraperiferice și insulele. Uh, transportul spre aceste regiuni, zone turistice, este foarte important. Aș dori să amintesc că în următorul cadru financiar ar trebui să existe și un capitol uh, dedicat turismului pentru crearea de bogăție în acest domeniu. Ați evocat de asemenea necesitatea de a avea o marcă europeană și uh, din acest punct de vedere trebuie să colaborăm pentru că nu este vorba doar uh, la a ne gândi că va fi o finanțare publică pentru marca europeană, marca destinația Europa, putem atrage și uh, bani privați. Dar este important ca toată lumea să aibă posibilitatea să călătorească. Mă gândesc la un turism inclusiv. Mulțumesc, domnul Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Zilotowski. Mulțumesc foarte mult. Doresc să mulțumesc și colegii pentru acest raport. Turismul este un domeniu esențial pentru toate statele membre și bineînțeles că trebuie să căutăm idei noi care să permită Europei să devină uh, punctul de atracție numărul 1 în domeniul turismului. Sigur că nu trebuie să renunțăm la noile tehnologii care uh, creează noi posibilități, dar nu știu dacă reacția Comisiei va putea să fie suficient de rapidă, pentru că ne lovim de multe ori de uh, probleme birocratice uh, care ar trebui să fie înlăturate de către Comisie, pentru că uh, Până la urmă, Comisia trebuie să-și asume mai degrabă un rol de coordonare și nu atât de legiferare. După aceea, aspecte legate de protecția consumatorului. Noi instrumente turistice pot crea și posibilități pentru noi tipuri de abuzuri. Din acest punct de vedere, trebuie să fim foarte vigilenți în modernizarea regulamentelor. Nu trebuie să creăm Um, un vid legislativ în ce privește protecția consumatorului. Pe de altă parte, să uh, nu uh, uităm de regiunile care sunt mai puțin căutate de către turiști, pentru că prin uh, noile tehnologii la dispoziția călătorilor de astăzi putem crea elemente de atracție turistică pretutindeni în Europa pot să existe pensiuni familiale, pot să existe forme de agroturism eh, care să devină interesante pentru turiști, pentru că în felul acesta poți intra în contact și cu cultura locală. Dar de multe ori eh, aceste oferte nu sunt bine poziționate și nu sunt corespunzător promovate. Dacă uh, dorim să valorificăm avantaje ale Europei pe plan mondial, atunci ar trebui să stimulăm și asemenea zone turistice. Și uh, după aceea să găsim formulări corecte pentru uh, aspectele sociale și climatice. Ele nu trebuie să fie doar niște argumente Um, de rangul 2 în ce privește uh, bătălia noastră în competitivitatea uh, mondială. Deci acestea ar fi domenii în legătură cu care eu doresc să înaintez amendament. Mulțumesc. Iuzorados este următorul vorbitor. Thank you, Mr. President. On behalf of... Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului ALDE aș dori să sprijin acest raport și îi mulțumesc doamnei Del Monte pentru activitatea desfășurată. Aș dori să uh, mă refer la importanța turismului și uh, să ne gândim că valorile europene eh, pot fi stimulate pretutindeni în lume. În mod special aș dori să insist asupra două aspecte ale acestui raport, care se referă la un nou fenomen al economiei moderne. Este vorba despre economia eh, colaborativă activă și care creează uh, noi posibilități de ordin general pentru a crea un cadru mai flexibil și uh, acest lucru și uh, pentru toate economiile statelor membre. Un alt aspect este important, digitalizarea și utilizarea tehnicii digitale, dar trebuie să înțelegem importanța tehnicii digitale și a internetului de bandă largă în crearea de noi posibilități pentru domeniul turistic, pentru că aici trebuie să existe până la urmă o acoperire generală a ofertei de bandă largă, inclusiv pentru zonele periferice și insulare. Mulțumesc, Maia Kilonen. Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Koordinaat. Mulțumesc. Sunt uh, coordonator și aș dori să spun în această calitate câteva cuvinte în numele raportorului din umbră de la GUE, care nu a putut fi prezent. Noi uh, salutăm proiectul de raport al doamnei de Monte, care acordă o atenție deosebită durabilității și, de asemenea, Uh, reacționării la noile provocări. Turismul este o resursă foarte importantă pentru Europa și este important să ameliorăm condițiile de muncă și să cerem să fie respectate drepturile de muncă. De fapt, deși turismul reprezintă peste 10% din PIB-ul Uniunii Europene, este un sector foarte grav afectat de locurile de muncă precare. Proiectul de raport subliniază importanța patrimoniului cultural și natural și în acest sens grupul meu va depune câteva amendamente pentru a promova turismul cultural uh, la tineret. De asemenea, am dorit să se amelioreze infrastructura și accesibilitatea infrastructurii. Vom depune câteva amendamente referitoare la accesul persoanelor cu dizabilități în ceea ce privește folosirea de fonduri în domeniul turismului, credem că este necesară ameliorarea informării și facilitarea ă, accesului părților interesate, cum ar fi IMM-urile și societatea civilă. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, Comisia trebuie să garanteze o transparență sporită în utilizarea fondurilor europene de către administrațiile locale. Vă mulțumesc. Taylor. Mulțumesc, Keith Taylor. Well, way to go. Chair, thanks. Mulțumesc mult, domnule președinte. Eu vorbesc în numele lui Jill Evans, raportoarea de la Vers, care cred că e împreună cu raportorul din umbră de la GUE. Se distrează pe undeva ca între raportor din umbră. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnei raportor. Văd că există un acord larg mai ales în ceea ce privește dorința ca Comisia să ne prezinte situația colectării de date, deci statisticile din domeniul turismului. De asemenea, patrimoniul natural și protecția biodiversității reprezintă un capital foarte prețios pentru sectorul turismului, după cum a spus și doamna raportor. Deci încurajăm statele membre și autoritățile regionale să promoveze turismul ecologic și să respecte legislația de mediu din Uniunea Europeană atunci când decid și realizează proiecte de infrastructură. Regiunile mai delicate, cum sunt coastele și munții Irlandei, depind de multe ori de turism și sunt adesea primele afectate de schimbările climatice. Din acest motiv, considerăm că politica de protecție a mediului trebuie integrată în um, turismul regional european și în politica regională de transport. Recunoaștem faptul că turismul urban este o afacere din ce în ce mai uh, importantă și um, transportul spre și din și în centrele turistice trebuie să fie cât mai eficient. Pentru ca situația să fie una uh, pozitivă pentru turiști și pentru localnici. Am dori să vedem din partea Comisiei un studiu referitor la certificatele de sustenabilitate pentru turismul soft, inclusiv o analiză privind um, instrumentele folosite până acum, care instrumente au avut succes și cum se poate ameliora certificarea serviciilor de turism. De asemenea, suntem convinși că instrumentul de uh, excelență destinației europene trebuie să devină un exemplu în ceea ce privește susținerea pentru IMM-uri și de asemenea pentru turismul soft și turismul social. În cele din urmă, doamnelor și domnilor, susținem solicitarea ca operatorii să facă un efort mai mare ca să promoveze rețelele uh, de uh, uh, biciclete, de trasee de biciclete din Europa, cum este, uh, de exemplu, traseul Cortinei de Fier. Și să fie corelate bine aceste rețele cu, cu liniile de trenuri, mai ales cu cele de mare viteză. Mulțumesc, domnul Ertug. Mulțumesc. În primul rând, um, aș dori să-i mulțumesc raportoarei și raportorilor din umbră. Eu cred că um, multe din elementele decisive ale turismului din Europa au fost menționate, cel puțin așa mi se pare. Aș vrea să mă mai refer la marca europeană și cât de importantă este ea statele membre își creează propriile mărci în domeniul turismului și nu vor sau nu pot să vadă că turismul în Uniunea Europeană trebuie să fie privit la modul comunitar, pentru că suntem o regiune și cred că uh, pentru turiștii care vin din China, din Orientul uh, îndepărtat sau uh, din alte zone în Europa, ei ne văd ca pe un tot unitar și nu ca pe o serie de țări. Deci cred că e foarte important să avem un, această marcă destinație Europa și e important ca și statele membre să înțeleagă acest lucru. Mai departe, digitalizarea este foarte importantă, ca și până acum, uh, ca și în alte domenii, Europa este rămasă în urmă. Aș avea exemple pozitive. În zona Baltică, multe uh, clădiri sunt bine dotate cu internet wireless, dar în alte zone nu este așa și cred că Europa ar trebui să recupereze terenul pierdut. Apoi, știm um, că există și un raport um, din proprie inițiativă al unui coleg uh, care se referă la vize. Dacă ne gândim la faptul că doar 1% din populația Chinei um, își petrece concediile în străinătate, dacă ne dăm seama ce mare este acest potențial, cred că am putea să facem mai multe în domeniul turismului. Poate că se pot simplifica condițiile de acordare a vizelor pentru turiști și eu acum vreau să mulțumesc raportoarei. Mulțumesc, acum Ines Ayala Sender. Si, în primul loc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să o felicit pe doamna de Monte pentru acest raport excelent. Într-adevăr, este un sector foarte important pentru Europa, însă acesta nu beneficiază de suficientă atenție, nici pe plan bugetar, nici în ceea ce privește formarea personalului din acest sector și nici uh, în ceea ce privește marketingul și transmiterea imaginii noastre în lumea întreagă și, dacă îmi permiteți, aș vrea să adaug câteva lucruri. Istoric s-a lucrat la uh, marca Destinația Europa și eu aș vrea să mai amintesc un alt program. Inițiativa Calipso, inițiativă de turism social, care purta acest nume. Obiectivul era promovarea turismului extrasezonier, așa cum propune și doamna raportor, și în plus era vorba de turism pentru persoane care nu beneficiaseră de vacanțe sau concedii până atunci, fie că nu se obișnuia în țara lor sau din alte motive. Această inițiativă nu a avut prea mare succes. și uh, îmi pare rău că Comisia nu a reluat tot ce s-a făcut atunci în documentul actual. Apoi, sunt diferite formule de turism. Turismul pe jos, cum este Camino de Santiago din Spania, turismul cu bicicleta, turismul cu motocicleta. Sunt foarte multe posibilități și um, acestea din urmă trebuie privite și din perspectiva securității. Mai departe, aș dori să mă refer la drepturile consumatorilor și am văzut-o când am vorbit despre pachetele de vacanță. Trebuie ca drepturile consumatorilor să fie uh, ocrotite în mod adecvat. Sigur că turiștii europeni profită de uh, situația proastă prin care trece turismul din Tunisia sau din Maroc, dar cred că trebuie să ne gândim la niște schimburi ca să ameliorăm situația. Domnul Chircot, mulțumesc. Aș dori și eu să-i mulțumesc doamnei uh, De Monte pentru abordarea foarte completă și aș vrea să subliniez trei puncte foarte interesante. În primul rând, apelul față de comisie să se realizeze uh, un fel de bilanț al proiectelor europene din domeniul turismului. Apoi, un alt aspect foarte important mi se pare destinația Europa și uh, cooperarea între state și sectorul privat și cooperarea chiar între statele membre. Cred că uh, turismul trebuie să aibă o plus valoare importantă. Apoi, în ceea ce privește condițiile de lucru, dacă dorim realmente un turism de calitate, va trebui să permitem specializarea lucrătorilor din acest sector. Și există un element la care cred că trebuie să ne referim, e vorba de patrimoniul cultural, care reprezintă 40% din uh, motivația turiștilor. atunci când um, lucrătorii sunt calificați pentru a prezenta patrimoniul cultural, uh, câștigul este considerabil. De asemenea, agroturismul poate să permită o mărire a veniturilor agricultorilor noștri. Mulțumesc! Mulțumesc, Pavel Telițca! Uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte! Foarte pe scurt, practic sunt uh, de acord cu ce a spus uh, colegul nostru în numele liberalilor și aș vrea să evidențiez un punct pe care l-a menționat și doamna raportor. Este vorba de digitalizare și de relevanța și importanța digitalizării pentru turism și dezvoltarea acestuia. Și în acest context trebuie să subliniez faptul că încă ne luptăm uh, pentru uh, desfințarea taxelor de roaming și pentru neutralitatea rețelei și cred că exact acesta este un aspect unde e important să subliniem relevanța acestor texte, pentru că vorbim despre digitalizare, dar nu suntem în stare să dăm rezultate la proiectele în curs și cred că ne vom pierde credibilitatea. Deci o susțin pe doamna raportor și în această privință. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum urmez eu în ceea ce privește nivelul comunitar avem ceva, de exemplu strategia la Marea Baltică, statele și regiunile de acolo lucrează împreună, produc proiecte împreună și le uh, pun pe piață împreună, la fel și strategia Dunării. Cred că aceasta este direcția în care trebuie să ne uh, îndreptăm, numai așa vor putea fi depășite granițele. Aș vrea să mai vorbesc și despre turismul cu bicicleta și am niște cifre noi la dispoziție. Uh, în fiecare an, 44 de miliarde sunt generate uh, de turismul cu bicicleta, la fel de mult cu din croaziere. Cine vrea să facă o croazieră, nu, un port care vrea să primească bani prime, primește fonduri europene fără probleme, dar dacă un operator de turism cu bicicleta vrea să obțină 20 de milioane, este foarte greu. Și să nu uităm că e un tip de turism din care toată lumea are de câștigat. Nu e doar ecologic, ci și interesant economic și sigur bun pentru sănătate. Este... Se știe că bicicliștii trăiesc cu 5 ani mai mult decât cei care nu merg cu bicicleta. Mulțumesc pentru sugestie, da. Așa e. Și ce aș mai vrea să spun e foarte interesant pentru că sunt foarte mult, s-au menționat multe domenii de la uh, Marea Baltică. Acolo sezonul uh, ține în mod normal 2-3 luni, dar cu uh, introducerea bicicletelor, sezonul se poate extinde până la 9-10 luni. E important însă să se dezvolte infrastructura și există și un dezavantaj. Pentru, autostra- pentru autostrăzi sau șosele se dau fonduri europene. Dar dacă um, ne gândim la un transport multimodal, dacă e un drum um, care ajunge undeva la coastă, la un port, eventual banii trebuie să se împartă, e mai greu de accesa fondurile. Trebuie să ne gândim cum să facem mai uh, accesibile diferitele trasee, să poată fi unele drumuri prelungite, 20-30 de kilometri, ca să ajungă până la coastă și bicicliștii să se poată bucura de trasee noi. Mulțumesc, mulțumesc uh, desigur doamnei raportor și dau cuvântul și comisiei. Bitte. Oui, merci. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc doamnei de Monte pentru raportul său. Suntem întru totul de acord cu abordarea doamnei raportor. Cred că sunt unele puncte cheie, cum ar fi necesitatea de a se consolida competitivitatea acestui sector, de a se cheltui mai bine fondurile europene, începând cu fondurile structurale, de a se investi în formare și de a se uh, acorda atenție maximă provocării digitalizării. Aș dori să asigur Parlamentul că Comisia nu are intenția să dea înapoi în domeniul turismului reorganizarea noastră internă mizează, de fapt, pe o valorizare a turismului ca sector cu efecte foarte importante asupra altor industrii, cum ar fi industria modei, industria luxului, industria textilă, industria agroalimentară, desigur, dar și uh, construcțiile, transporturile și așa mai departe. Deci noi încercăm să ne ameliorăm sinergiile interne uh, iar turismul ține acum de o direcție care se ocupă și de domeniul digital, și de inovație, și de informare. Tot această direcție se ocupă și de industria culturală și creativă, tocmai pentru a consolida legăturile dintre toate aceste sectoare. Așadar, suntem de acord cu ideea că dacă există un sector care să creeze locuri de muncă în următorii ani, mai ales pentru tineret, acela este sectorul turismului. Desigur, dacă vom reuși să-l punem uh, în valoare cu politici adecvate, la nivel european, în primul rând. Și Comisia se bazează pe sprijinul Parlamentului European în acest sens. Foarte repede aș dori să răspund la câteva elemente s-a menționat Comisia de mai multe ori, suntem de acord că este necesar să fie ameliorat brandul pentru destinația Europa, dincolo de toate uh, acțiunile de promovare făcute de regiuni și de state. Când face o promovare pentru chinezi care abia știu, abia știu ce înseamnă Europa și ce înseamnă Parisul, e mult mai bine să prezinți Europa în totalitate, să ne uităm ce fac americanii, ce bugete au. La fel și indienii au campanii foarte active și bugete foarte mari. În ceea ce privește eliminarea sezoanelor, impactul sezonier, nu cred că trebuie să mizăm doar pe piețe de tineret sau de seniori. Să ne uităm când pleacă în vacanță turiștii din China sau turiștii din Brazilia. Și așa putem să răspundem la provocarea aceasta a sezoanelor. S-a vorbit și despre ciclism, după cum știți și acesta este o prioritate ca și turismul durabil. Sunt de acord că și turismul trebuie să răspundă la provocările climatice în ziua de astăzi, de aceea fondurile structurale dedicate turismului în Europa de multe ori ajută întreprinderile să fie mai eficace în folosirea uh, energiei, ceea ce e foarte bine. Turismul este un sector în care putem să reducem emisiile și să economisim energie. Astfel va crește competitivitatea acestui sector și um, se va contribui la combaterea schimbărilor climatice. ceea ce privește turismul maritim, suntem și noi de acord că acest sector e foarte important și avem o comunicare din 2014 cu un plan de acțiune pentru acest sector și suntem gata să preluăm sugestia uh, colegei dumneavoastră și să organizăm un seminar sau o serie de întâlniri cu actorii din acest sector foarte important. Au mai fost menționate puncte referitoare la transparența cheltuielilor din fondurile regionale pentru turism. Comisia își ia angajamentul în măsura posibilului să evalueze impactul uh, folosirii fondurilor COSME și mai ales a fondurilor regionale, pentru că aceasta este cea mai mare parte din fondurile europene cheltuite pentru turism, care sunt cheltuite de regiuni și nu printr-o decizie directă a Comisiei Europene. Și ne luăm angajamentul să monitorizăm impactul acestor fonduri. Cred că vom avea surprize plăcute în ceea ce privește investițiile din fondurile regionale în domeniul turismului asupra ocupării și creșterii. În ceea ce privește vizele, suntem și noi de acord că aceasta este o prioritate absolută. După cum știți, Comisia dorește o simplificare, o facilitare a acordării de vize. Avem studii impresionante referitoare la impactul facilitării vizelor în țări emergente cum este China. Impactul asupra creșterii și ocupării. Doamna Bilbao Barandica a făcut o observație privind Calipso. Aș vrea să vă spun că Calipso este în continuare un program finanțat prin Cosme și un proiect la care ține comisarul nostru. Nu mai vreau să mă întind și vă mulțumesc pentru atenție. Vielen Dank. Und jetzt hat nochmal die Bericht. Mulțumesc și acum doamna raportor încă o dată, Izabela de Mont. Eh, grazie davvero a... Mulțumesc. Mulțumesc raportorilor eh, din umbră și colegilor eh, și de asemenea și comisiei pentru contribuțiile la această discuție. Mă bucură să, <clears throat> să văd pe câte subiecte suntem de acord și mă bucură această voință de a a accepta noi idei și de a găsi noi soluții. Așa cum uh, am fost rugat, uh, mă voi referi în special la declarația inițială legată de turismul de coastă și turismul marin, care poate contribui atât de mult la economia, uh, turismul și turismul cultural, de asemenea. În general vorbind, dacă putem să facem ceva mai mult ca să subliniem uh, unicitatea Europei, atunci cred că trebuie să ne concentrăm pe diferența culturală și turismul transfrontalier poate fi considerat foarte atractiv datorită diversității pe care o aducem. Putem așadar uh, colabora ca să oferim uh, toate lucrurile care ne fac unici pe fiecare în fiecare stat membru. Sigur, această activitate are nevoie de pregătire, de training constant. Poate că în felul acesta s-ar uh, crește posibilități de angajare și în afara sezonului de vârf, de-a lungul întregului an așadar. Mulți s-au referit la digitalizare și la roaming ca obstacole uh, în calea acestei unificări, dacă ne gândim uh, ce au turiștii disponibili și au adus un alt argument important și anume În introducerea mea am vorbit despre importanța turismului în economie. Este un sector care uh, intrat în criză, dar totuși în unele țări lucrurile n-au mers chiar atât de rău. Și investiția în turism oricum este o investiție pe termen lung, dacă vrem să facă parte dintr-o economie funcțională. Vă mulțumesc tuturor și uh, aștept amendamentele. Mulțumesc termenul limită pentru predarea amendamentelor 24 iunie, orale 12. Vă rog să respectați acest termen și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Mulțumesc încă o dată raportoarei și raportorilor din umbră pentru această dezbatere. Trecem deci la punctul următor. Este vorba despre serviciile portoare și uh, văd aici uh, uh, ascultători care nu dispun de microfon și de căști, cred că în mod excepțional am putea să le punem la dispoziție scaunele libere ca să poată eventual să intervină. Vă rog. Deci aveți posibilitatea să luați loc în sală, să beneficiați de căști pentru a putea să urmăriți intervențiile. So, und wir sind gespannt auf die Präsentation. Iar acum așteptăm cu interes prezentarea proiectului de raport. Knut Fleckenstein este autorul și dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre eh, procedură. Vă amintiți, poate că în ultima perioadă legislativă am mai discutat deja un raport al meu în legătură cu acest subiect. Au existat 524 de amendamente atunci și am uh, reușit să elaborăm 25 de amendamente de compromis fără să finalizăm activitatea. Am ținut seama doar parțial de aceste amendamente de compromis Poate că, probabil, în cadrul negocierilor se va mai reveni asupra unor subiecte, dar nu am vrut de la bun început să preiau toate amendamentele de compromis, pentru că în felul acesta ar fi părut să apară noi amendamente, ceea ce ar fi complicat lucrurile și mai mult. Dar ă, ținem seama de poziția Consiliului. Ă, în primul rând, însă, am vrut să expunem ceea ce gândim noi, pentru că abia în pasul 2 va trebui să elaborăm o linie generală cu Consiliul și îmi imaginez că nu va fi ușor. Dar am discutat deja cu reprezentantul țărilor de jos pe această temă. Capitolul 3, transparență financiară și capitolul 4, probleme legate de utilizatori. În capitolul 2 există două amendamente de principiu. Und eine stärkere oder în ce privește accesul uh, la acest domeniu pregătire profesională. În ce privește pachetul de măsuri portoare 1 și 2, uh, au existat discuții, dar pachetul 3 are deja o conotație negativă. Deci, în legătură cu capitolul 2, aș dori să creăm un moment pozitiv, eh, sper să fie util. În ce privește accesul la această piață, nu este partea regulamentului, de aceea am vorbit mai degrabă despre organizarea serviciilor portoare, pentru că în diversele țări există diverse forme de organizare pentru aceste servicii. Nu dorim să creăm un model unic pentru această activitate portoară, statele membre trebuie la rândul lor să poată decide despre modul în care organizează serviciile. Trebuie să existe un acces liber la această piață, dar ă, până acum nimeni nu a fost de acord cu capitolul 2. Unii au spus că conține prea multe reglementări, alții au spus că este prea puțin ce încercăm să reglementăm. Deci în pachetul numărul 3 nu am reușit să ajungem la o concluzie. De aceea mă bucur că la o întâlnire cu doamna comisar Buț am reușit să cădem de acord, mai ales în ce privește capitolul 3, transparența financiară, n-am putut să ne concentrăm pe acest domeniu. În al doilea rând, întregul regulament ar trebui să îmbunătățească condițiile de competiție pe piață. Dar când vorbim despre competiția pe piață, trebuie să vorbim și despre condiții de muncă îmbunătățite și despre un dialog social consolidat. Sunt îngrijorat de înrăutățirea condițiilor de muncă în porturi în multe state membre, pentru că există aici o insuficientă pregătire profesională și forță de muncă ă, împrumutată. Nu este posibil ca oamenii să stea la coadă dimineața pentru a afla dacă vor primi ceva de lucru pentru o săptămână, pentru o lună sau mai multe săptămâni. Deci ar trebui din acest punct de vedere să încercăm să rezolvăm problemele, să găsim bani pentru o calificare a forței de muncă, pentru stimularea dialogului social privind standardele acelor locuri de muncă pentru stimularea dialogului social când este vorba despre siguranța locurilor de muncă. Pentru mine este limpede că ă, problemele nu vor putea fi rezolvate prin acest regulament, dar măcar putem trage atenția asupra acestor probleme, să înțeleagă oamenii că ă, ne dorim să-i stimulăm pe cei care sunt ă, autorizați să o facă să găsească soluții. Punctul următor, transparența financiară, elementul cheie a acestui regulament, inclusiv în cadrul discuțiilor cu eh, subvențiile din partea statului trebuie să existe transparență atunci când este vorba de bani publici. Este de la sine înțeles. Dar acest lucru este valabil și uh, pentru uh, acele uh, sume pe care uh, statul le pune la dispoziție criteriile trebuie să fie transparente. În același timp, trebuie să aibă uh, și o marjă de uh, negociere individuală administrația portoară. Direcția Generală de Specialitate ne solicită până la finele 2015 uh, un proiect în ce privește inclusiv exceptările. Dar întrebarea este cum să uh, realizăm acest document, pentru că uh, nu sunt importante doar investițiile până la o anumă anume uh, limită superioară, dar să recunoaștem porturilor și caracterul public al anumitor activități. Un alt element este autonomia porturilor, pentru că ea poate să aducă o plus valoare pentru mine eh, este de neînțeles eh, că eh, se pun la dispoziție și subvenții de stat pentru portul din Ljubljana sau din Madrid dacă nu sunt stabilite și obiective clare. De fapt, administrațiile portoare ar trebui să decidă asupra utilizării banilor. Iar în ce privește consultarea utilizatorilor și monitorizarea, aici nu există un model universal valabil care să se aplice tuturor uh, porturilor. Trebuie să existe criterii pentru uh, stabilirea uh, subvențiilor și cum trebuie să se desfășoare aceste consultări acest lucru trebuie decis la nivelul fiecarei administrații portoare. Sigur că poate să existe o autoritate independentă căreia să te adresezi cu o plângere dacă e cazul, fie că e vorba de un minister, fie că este vorba despre o altă instanță, acest lucru este diferit de la un stat la altul. Doresc să mulțumesc tuturor celor care s-au pronunțat până acum vis-a-vis -vis de acest subiect. Au existat uh, persoane din afară um, care uh, lucrează în domeniu să aibă o colaborare constructivă și acest lucru uh, s-a dovedit și în ce privește poziția majorității raportorilor din umbră, cărora le mulțumesc pentru colaborare. Termenul limită pentru în înaintarea amendamentelor este 22 iunie. Am înțeles că există o solicitare să amânăm cu o săptămână depunerea amendamentelor. Eu aș fi de acord, pentru că ă, perioada este foarte scurtă și deja la ultima întâlnire cu raportorii din umbră ne-am gândit că ă, avem nevoie de fapt de uh, vacanța de vară în septembrie, de fapt am putea să uh, discutăm amendamentele și să votăm în octombrie. Mulțumesc tuturor pentru colaborare și cred că în ciuda numeroselor solicitări de modificare, în final vom reuși să producem un document important. Mulțumesc, uh, Knut Fleckenstein. Există multe înscrieri la cuvânt, de aceea uh, va trebui să limităm intervențiile de asemenea la două minute. Elizabeth Rosenberg este prima vorbitoare. Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο. Καταρχάς, να πούμε ότι... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vreau să încerc să respect timpul de vorbire. Vreau să spun că raportul a făcut o treabă excelentă. A muncit foarte bine, a căutat soluții rezonabile. Aș spune că este un, uh, o abordare foarte bine gândită Uh, față de care avem totuși unele diferențe. Mai întâi, uh, recunoaștem că transparența este extrem de importantă pentru că promovează concurența în Uniunea Europeană și de asemenea promovează concurența în investiții, în politici de investiții, lucruri care ne sunt uh, drage și importante tuturor. Dar toate aceste lucruri sunt legate de accesul la piață și aici avem opinii diferite pentru că Date fiind negocierile care au loc acum, cred că uh, ar exista un punct de întâlnire între noi. Începește condițiile de lucru și prevederile acestora. Nu considerăm că pot fi toate reflectate în regulament. Sunt rezultatul unui dialog social, suntem de acord cu noastră pe acest subiect, dar trebuie să fim foarte grijulii, pentru că uneori există oarecare conflict cu principiul subsidiarității. Suntem de acord cu ce ați spus în legătură cu regulamentul și punctele tehnice de acolo și în ce privește uh, furnizorii de servicii, da, trebuie să existe criterii, dar aceste criterii, credem noi, ar trebui să facă parte dintr-un sistem unic cu niciun fel de diferențiere care să cauzeze probleme mai târziu. Articolul 7 și revizuirea acestea acolo ar trebui să ne uităm la cerințele minime de transparență privind selecția unui grup limitat de furnizori. Voi încheia, mai dați-mi câteva minute. Pentru că dacă facem asta, atunci riscăm obiecții și uh, apeluri. În ce privește taxele portoare, cred că autoritățile portoare ar trebui să definească aceste taxe și când e un uh, serviciu public, dacă e vorba de autoritățile responsabile, uh, care ele, dacă ele sunt cele care îl plătesc, poate ar trebui să ascultăm ce vor statele membre. Și mai e un lucru, porturile mai mici. Acolo ar trebui să ne uităm ce se întâmplă, pentru că au volumuri mult mai mici de, volume mult mai mici de marfă uh, care tranzitează prin ele, și poate că sunt uh, tratate disproporționat. Iar în ce privește autoritatea independentă, administrativă, este important și de aceea vorbesc atât de repede, dar suntem de acord cu asta. Credem că statele membre au uh, mecanisme de supraveghere uh, create pentru a putea să suporte această responsabilitate. Și în concluzie aș vrea să vă mulțumesc, domnule raportor, da, vom continua să cooperăm și vom urma calendarul pe care l-ați stabilit. Danke sehr. Der nächste ist Peter. Mulțumesc, Peter Van Dalen. Voorzitter, dank. Uh, onze steun is op hoofdlijnen. Mulțumesc, domnule președinte. Susținerea noastră se îndreaptă spre abordarea realistă a raportului. Începește propunerea de transparență financiară. Știm că sunt unele porturi în Europa care au multe finanțări uh, pe sub masă, să spunem așa, de la autoritățile regionale sau naționale. Lucrurile nu se fac într-un mod uh, transparent și nu este posibil din această cauză să avem condiții egale pentru toată lumea. Avem nevoie de mai multă transparență financiară, dar există uh, și unele tensiuni în legătură cu propunerile generale ale Comisiei în ce privește susținerea de ajutorul de stat. Uh, aș vrea să întreb Comisia dacă am putea să avem mai multe claritate pe această propunere, pentru că Digi Competition va decide ce se întâmplă, pentru că există multă tensiune în legătură cu modul în care uh, această propunere va funcționa. În fine, domnule președinte, voi face un amendament în ce privește serviciile de pilotaj uh, pentru nave. Uh, nu vrem să facem economii la serviciile de pilotaj și voi face o propunere. De asemenea, în ce privește intrarea în uh, vigoare, data intrării în vigoare, au fost idei de a amâna termenul, dar poate nu știu, n-ar fi rost să adăugăm câteva săptămâni. Uh, mă uit la dumneavoastră, domnule președinte, și vă întreb dacă e realist. Vom avea anumite întârzieri înainte de depune amendamentele. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Ghezine Meissner. Mulțumesc uh, colegului Fleckenstein a reușit uh, să concentreze puțin problemele spre deosebire de fostul proiect de raport și dacă ne gândim și la ce gândește Consiliul și ceea ce figurează deja în uh, proiect, cât că s-au făcut anumite progrese. Sigur că uh, timpul este destul de scurt pentru depunerea amendamentelor. Uh, mă concentrez puțin în intervenția mea. Transparența financiară este foarte importantă pentru că e nevoie ca regulile jocului să fie aceleași pentru toată lumea. După aceea, în ce privește organizarea serviciilor portoare, noul titlu, eh, eu mi-aș fi eh, dorit aici mai multe amănunte, pentru că, într-adevăr, eh, porturile sunt foarte diferite Trebuie să existe flexibilitate, dar să ne gândim că în Marea Britanie activitatea este totalmente privată, în alte țări se desfășoară și o activitate publică pentru că există aici o proprietate publică. Standardele sunt foarte diferite, într-adevăr, dar cred că uh, se merge prea departe aici când se spune că există un nou proprietar, acesta ar trebui să preia personalul uh, în totalitate de la fostul proprietar. Cred că se merge prea departe. În ce privește considerentul 20, aici este vorba despre acorduri de concesiune, în ce privește um, porturile um, pentru um, mărfuri Cred că ă, aici, din nou, ar trebui ca serviciile să fie disponibile pentru toți utilizatorii și, de asemenea, să ă, existe și un orar foarte clar pentru toți utilizatorii. Iar în ce privește organismul independent de supraveghere. Mi se pare că propunerea Comisiei este foarte complicată. Propunerea Consiliului mi se pare a fi mai uh, pragmatică. Ar trebui să ne îndreptăm spre această variantă. Mulțumesc. Thank you, Mr. President. Εμείς καλωσορίζουμε τις θετικές... Mulțumesc, domnule președinte. Ne bucurăm uh, ne bucură schimbările pozitive uh, aduse de raportul domnului Fleckenstein, mai ales în ce privește uh, eliminarea accesului la uh, piață în text. Să nu uităm că în ultimele luni am avut trei decese în porturile europene, pentru că uh, Mm, oamenii nu au fost suficient uh, pregătiți și nu au existat suficiente măsuri de securitate în porturi. Așadar, grupul GUE va susține complet amendamente cum este cel legat de, cel legat de sănătate și siguranța locului de muncă, cel propus de raportor, la fel dialogul social și drepturile uh, lucrătorilor. Suntem în, uh, suntem, susținem complet uh, transparența în general, dar nu ar trebui să folosim transparența ca o frunză de smochin pentru a introduce măsuri care să reducă drepturile muncitorilor, lucrătorilor și să reducă nivelul de siguranță. Așadar, suntem gata să colaborăm cu dumneavoastră și să ne asigurăm că vom îmbunătăți și vom schimba propunerea noastră așa cum este necesar. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Fleckenstein, pentru munca de până acum. A treia oară cu noroc, cum se spune. Mai întâi aș vrea să repet uh, ce am spus în legătură cu faptul că finanțările publice au nevoie de transparență și nu putem vorbi despre servicii portoare fără să nu ne uităm la ce bani publici intră în aceste porturi, și în infrastructură și în, opera, în, opera, în partea operațională. În, și aici vorbesc nu în calitate de reprezentant al Marii Britanii, ci de reprezentant european. Așadar, salut inițiativa domnului Fleckenstein de a stabili o întâlnire cu DigiMove și sunt nerăbdător ca de la comisie să privim mai multe, să avem mai multe clarificate, mai multă claritate, mă scuzați, în legătură cu o chestiune pe care credeam că am căzut de acord. Asta nu schimbă însă opinia mea că nu are niciun sens să încercăm uh, să obținem rapid uh, progrese pe acest regulament până când nu avem măcar un proiect de document în ce privește regulile privind ajutoarele de stat. Mai mult, cred că este crucial ca uh, orice cadru legislativ să respecte diversitatea porturilor europene, uh, dimensiunile, localizarea geografică, organizarea și structura de guvernanță și piețele pe care le servesc. Și în legătură cu asta, sunt de acord că, cu domnul Fleckenstein că nu e suficient să, și nu e în regulă să avem o singură metodă. Prin urmare, prevederile legate de accesul de piață trebuie șterse din capitolul 2. Am foarte multe note aici. Mă bucur. Mă bucur inițiativele noastre în legătură cu drepturile angajaților, standardele sociale, prevenirea exploatării muncitorilor uh, cu ziua și de asemenea sunt de acord că dragarea ar trebui să fie ștearsă și uh, balotajul ar trebui și el să fie șters din regulament. În încheiere spune că grupul meu are drept obiectiv politic să introducă această politică în cadrul mai larg al politicilor sustenabile de transport, să respecte mediul, să respecte utilizatorii, să respecte viitorul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Rosa D'Amato. Okay. Peter Lundgren. Sorry. Oh, yeah. Thank you. first. Gracias. No. You are not on the list, eh? No, nu sunteți pe listă? Nu, eu sunt raportor din umbră. Mulțumesc, doamne președinte. Comisia încearcă să deschidă piețele către concurență Uh, pentru a mai elimina monopolul din sector, dar totuși sunt unele aspecte ale raportului care ar putea fi problematice, mai ales în managementul porturilor de dimensiuni mici. Este o mare diferență între porturile din nordul Europei și cele din sud. Și uh, primele pot fi mult mai uh, eficiente și mai ușor de gestionat de asta, pentru că există diferențe între țările din Nord care vor să păstreze standarde foarte înalte și cerințe care să asigure uh, eficiența actuală și cu deschidere mai dificilă a piețelor către, uh, de servicii portoare. Așadar, totul se bazează pe standarde dezvoltate în porturile din Nord. Noi vrem să evităm uh, povara administrativă și birocratică excesivă și să nu adăugăm la asta să nu facem ca serviciile să se deterioreze. Vrem să nu uh, punem o povară și mai mare pe porturile mici și să limităm uh, numărul de și cantitatea de servicii și de furnizori atunci când uh, dimensiunea nu justifică un astfel de număr. Siguranța și sustenabilitatea de mediu nu pot fi considerate un uh, motiv pentru a limita numărul de, furnizori și pentru a limita o, și de a crea obligații ad hoc. Când ținem cont de porturile europene, când ne gândim la porturile europene, trebuie să ținem seama de faptul că sunt foarte diferite și au diferite modele de organizare. Preocuparea este că nicio țară, uh, fiecare țară are uh, specific, caracteristici specifice la, pentru fiecare port și poate unele țări ar putea fi penalizate din cauza asta. Sigur, ne preocupă aspectele sociale, um, diferitele categorii de angajați trebuie protejați. De asemenea, suntem preocupați de transferul uh, de personal, pentru că vrem să permitem companiilor să organizeze propriile servicii atunci când uh, fac o ofertă pentru un contract și uh, asta să le permită să-și apere angajați, să-i țină în, la locul de muncă. Începește uh, balotajul ar trebui să fie exclus uh, pentru că nu e un serviciu propriu. Începește chestiunea transparenței, ar trebui ca acesta să fie întotdeauna garantată atunci când e vorba de servicii publice și vrem uh, o monitorizare mai bună a Comisiei Europene. Sunt pe care să termin, domnule președinte. De fapt, regulamentul uh, riscă să adauge prea puțin în ce privește armonizarea și deschiderea pieței și lasă managementul în mâinile statelor membre și autorităților portoare. Uh, o altă chestiune, problema sustenabilității. Îmi pare rău, spune președintele, uh, uh, trebuie să vă întrerup. Vă mulțumesc. Mulțumesc, dar trebuie să acționăm echitabil și față de cei care doresc să mai intervină. Jackie Foster. Yeah, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului care a avut o treabă foarte dificilă de făcut. Începește Marea Britanie, pentru că Peter e raportorul nostru pentru cele. Așa cum, după cum știți, noi am privatizat porturile acum 30 de ani și, în mod clar, trebuie să ne asigurăm că uh, prin această inițiativă nu există vreun impact negativ asupra ceea ce avem deja. Sunt unele lucruri negative, dar cred că este loc de uh, negociere, mai să ce privește bunkering-ul, mooring, uh, stocarea și alte câteva probleme. Sigur, salutăm atitudinea raportorului de recunoaștere a și, dar există unele preocupări în ce privește utilizarea forței de muncă. Noi am abolit acum multe decenii această schemă privind angajarea docherilor pentru că era oribilă și nu vrem să ne întoarcem la această chestiune. Deci trebuie să există o regândire a lucrurilor. De asemenea, a existat o derogare pentru porturile mici care uh, pare să fi ieșit de pe rada, să spun așa, din discuție. Dar e important pentru că asta e legat de porturile mari. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun este că avem preocupări în legătură cu uh, obligațiunile de servicii publice. Noi nu suntem de acord cu asta, credem că pot exista consecințe nedorite. În afară de asta, însă, mulțumim foarte mult raportorului. Zeit. Mulțumesc pentru că ați respectat timpul. Zim van den Kamp. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu mulți dintre antevorbitori spunând, când spun că raportul Fleckenstein 2 ne va ajuta și mai mult uh, și într-un mod semnificativ este o abordare practică și realistă care uh, va îmbunătăți reglementarea portoară. Am trei întrebări. Mai întâi, cum e posibil să asigurăm uh, transparența financiară și cum se poate separa asta de accesul la piață? Pentru că dacă vrei să fii transparent financiar, trebuie să știi ce fel de acces de piață există. Vor merge toate acestea mână în mână foarte strâns. Ce înseamnă asta în practică? Și în al doilea rând, când e vorba de serviciile portoare, nu putem, nu putem permite ca a, oamenii să aleagă numai ce le place. Autoritățile portoare ar trebui să poată să spună veți fi implicați în aceste servicii portoare timp de 24 de ore pe zi și în toate serviciile, nu doar alea pe care le vreți voi. Uh, apoi, în al treilea rând, sunt de acord că nu putem să ne întoarcem la lucrătorii cu ziua. E un sistem foarte antisocial. Dar piața muncii se schimbă. Avem uh, carduri generate de computer, avem uh, macarale speciale care permit flexibilitate pe piața muncii și poate putem spune mai multe despre asta. Mulțumesc. Doamna Meissner. Tuligung, Ivo Bellet. Scuze, întâi Ivo Bellet. Thanks very much, uh, Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să salut uh, raportul acesta și să adaug câteva comentarii care au fost să reiau comentariile doamnei Rosenberg, să subliniez că în calitate de raportor, uh, e cum a spus și raportorul, nu se poate avea un singur model. Unele porturi și unele modele de management în statele membre au fost aprobate în mod explicit de Comisia Europeană, prin urmare nu există niciun motiv să nu se păstreze acestea și cred că această aprobare înseamnă că aceste porturi respectă regulile privind accesul la piață și transparența financiară. Asta ar fi un lucru. În al doilea rând, în ce privește obligația privind serviciul public, s-a spus că nu se poate face alegerea serviciilor, toate serviciile trebuie oferite, chiar și în cazul unui acces nelimitat la piața serviciilor portoare, s-ar putea să existe o nevoie de a impune această obligație, tocmai pentru a evita aceste situații în care numai unele servicii sunt oferite. Începește ajutorul de stat, am înțeles că propunerea este într-un considerent, noi am vrea să fie subliniată și într-un articol. Aș vrea să fac un amendament în acest sens și apoi două comentarii suplimentare care au fost deja uh, făcute. Pilotajul, într-adevăr, aici am fost de acord că să scoatem pilotajul din, această, din acest document, pentru că e un serviciu de interes general și uh, la fel și uh, dragarea, dar asta e și în raportul uh, în raporturile. Mulțumesc. Mulțumesc, Mirti Chircos. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc la rândul meu raportorului pentru activitatea excelentă. Subiectul este foarte dificil. Din punct de vedere al Greciei aș dori să menționez câteva aspecte. În ce privește uh, stabilirea plăților, noi suntem o țară care se află într-o criză uh, financiară adâncă și multe din întreprinderile care funcționează sunt întreprinderi de stat. Noi susținem ideea de transparență 100%, dar uh, la aliniatul 2.12 uh, este vorba despre porturile foarte mici și aici costurile sunt foarte mari uh, pentru cantități mici de marfă care Ă, <coughs> sunt încărcate și descărcate. De asemenea, ă, sigur că trebuie să existe posibilitatea de consultare, dar să nu fie o prevedere obligatorie. Transparența trebuie să fie susținută pentru a spori eficiența activității pertoare. Mulțumesc încă o dată raportorului, mulțumesc Dominic Criche. Mulțumesc, domnule președinte. Probabil că diferența foarte mare de dimensiune și de sistem de funcționare dintre uh, porturi duce până la urmă la o situație conflictuală pentru că uh, este cel de-al doilea uh, raport Fleckenstein, dar este de fapt cel de-al patrulea document al Comisiei și lucrurile s-au înfierbântat foarte mult în Parlament pe această temă în ultimii ani. Este însă un document foarte bine elaborat și uh, în ce privește flexibilitatea, um, aspecte administrative, probleme de pilotaj, sunt toate uh, aspecte care mă preocupă. Dar este o diferență semnificativă între cesionar și autoritate. Și uh, este foarte greu să uh, găsești soluții în același amendament. Deci eh, va trebui eh, să facem o diferențiere între cesionar și autoritatea administrativă. Deci va trebui să lăsăm gestionarului responsabilitatea legată de uh, această activitate. Sigur că există și porturi private în care nu există o administrație portoară de stat. Dar în legătură cu această problemă eu am rezerve și dacă controlul eh, va fi foarte diferit în diversele state membre și modul în care este el exercitat va fi foarte greu să avem activități de control care să fie eficiente și control și comparabile. Deci, eh, sigur, trebuie să existe un, un organism eh, independent, dar cred că acesta ar trebui să fie la scară europeană. Mulțumesc, Ines Ayala Center. Mulțumesc, domnule președinte. și eu uh, am participat la uh, propunerile care s-au făcut. Salut această nouă încercare. Uh, mi se pare că are mai multe șanse de reușită acest raport, chiar dacă eu mi-aș fi dorit, de fapt, o mai bună legiferare. Eh, există câteva abordări noi în această propunere care sunt interesante pentru mine, dar eh, toate problemele care țin de consolidare și eh, inclusiv a dialogului social nu sunt valabile doar pentru acest sector economic, ci și pentru alte sectoare. Faptul că ele sunt menționate aici, sigur, salut acest lucru să văd dacă și Consiliul va recunoaște această preocupare. În ce privește subvențiile de stat, nu știu în ce măsură vom putea spori transparența, pentru că S-a spus că la nivelul porturilor este nevoie de competențe suplimentare, este vorba inclusiv de aspecte de securitate, dar există și o competiție între porturi și de aceea este nevoie de o mai mare transparență. Nu știu dacă articolele 14 și 15 ar putea să fie pre- mai precise în ce privește transparența. Nu știu dacă uh, vom reuși să îmbunătățim criteriile de transparență. Iar în legătură cu o afirmație făcută de raportor, uh, Parlamentul uh, spaniol este cel care ia decizii și cred că și Bundestagul din Germania acționează similar. Deci să respectăm până la urmă activitatea Parlamentului de la Madrid. Deci uh, nu uh, uh, trebuie să afirmăm că Parlamentul spaniol decide nivelul impozitelor din porturile spaniole. Mulțumesc, Lucy Anderson. Cred că raportorul a făcut efort eforturi, inclusiv să mențină pe ordinea de zi aceste uh, subvenții de stat. Iar, uh, de asemenea, sunt de acord în legătură cu uh, elementele care privesc drepturile lucrătorilor și dialogul social, pentru că necesar, pentru că sunt lucruri deosebit de uh, sensibile și importante pentru noi. Și Jackie a spus că în Marea Britanie aici lucrurile sunt uh, foarte uh, specifice, dar eu mi-aș fi dorit, pentru că este și o preocupare a sindicatelor din Marea Britanie să existe aceste mențiuni. Iar acum mă întreb dacă noi ne dorim un progres în acest domeniu Eh, pentru că este nevoie de investiții și de subvenție de stat, pentru că trebuie să existe un sector portuar care să-și atingă obiectivele, locuri de muncă bune, creștere economică, rețele integrate. Eh, nu știu dacă până la urmă abordarea eh, aceasta este cea ideală. Iar în ce a spus Ines, în legătură cu o mai bună legiferare. Nu știu dacă eh, ceea ce a propus Comisia, ce a propus Consiliul, ceea ce propunem noi este calea cea mai bună de a ajunge la această bună legiferare. În ce privește evaluarea de impact, dacă se produc modificări semnificative, trebuie să avem o analiză de impact și în ce privește mediul eh, înconjurător, dar și mediul social Trebuie să existe așa ceva și există și un aliniat căruia îi dau citire. Aici, sigur că legislația trebuie să fie cuprinzătoare și clară pentru că lucrătorii să-și înțeleagă drepturile și obligațiile și trebuie să existe și un raport privind monitorizarea activității dar oare cineva din sală poate să creadă că această propunere Uh, corespunde obiectivelor noastre. Sigur că raportorul a desfășurat o activitate excepțională, dar uh, deocamdată roadele în acest domeniu sunt greu de întrezărit. Mulțumesc, Peter Lundgren. Mulțumesc, domnule președinte propunerea își dorește mai multă transparență și un acces la această piață care să fie mai facil. Dar care până la urmă vor fi limitele? Sigur că transparența este ceva pozitiv pe care toată lumea îl susține, dar mă întreb dacă părțile direct implicate sunt și suficient consultate acest lucru se referă și la lucrătorii din porturi, pentru că au nevoie de un loc de muncă care să fie garantat, au nevoie de o pregătire, o calificare profesională necesară, pentru că de multe ori este muncă grea și se lucrează cu aparatură grea, iar noi ne dorim să uh, nu avem victime printre lucrători. Președintele, mulțumesc pentru această intervenție e, uh, succintă. Și acum Eh, dau cuvântul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Voi avea și o intervenție foarte scurtă. Nu doresc să eh, mă eh, refer la evaluările de impact care constituie baza pentru această inițiativă legislativă, pentru că venim într-adevăr pentru a treia oară cu o propunere pe un domeniu care este foarte sensibil dar of uh, uh the diff- acest lucru se reflectă de fapt și din densitatea și varietatea intervențiilor. Avem un proiect de raport foarte binevenit care se axează pe uh, necesitatea transparenței în acest domeniu și pe nevoia de a facilita activitatea în acest domeniu regulation, uh... și pe adoptarea inclusiv a unor prevederi uh, care să conțină toate exceptările în activitatea portoară. Deci se va merge mai departe decât a uh, urmări doar nivelul investițiilor din porturi. Acesta este un aspect important și, de asemenea, ă, salutăm ă, atenția acordată autonomiei activității portoare și nu doar din punct de vedere financiar, pentru că uneori rolul este ă, ușor confuz între activitatea managerilor și a administrației portoare. Salutăm de asemenea nota socială uh, care se desprinde din acest raport, care este foarte interesantă și sigur că există și aspecte pe care trebuie să le abordăm cu precauție când este vorba despre activitatea docherilor. Trebuie să uh, ne gândim că în trecut nu s-a dorit introducerea acestui aspect în propunere, iar în ce privește uh, obligativitatea de a transfera anumite uh, drepturi, aici trebuie să ne gândim la uh, diferența foarte mare existentă între uh, statele membre și trebuie să uh, fim precauți vis-a-vis -vis de o asemenea prevedere. Spuneați că s-a modificat denumirea unui uh, capitol în ce privește organizarea serviciilor portoare. Aici credem că uh, trebuie să existe în continuare uh, soluțiile alternative, pentru că dreptul de a opta trebuie să fie garantat, pentru că Până la urmă, uh, subvențiile de stat trebuie să fie uh, minimaliste și în aici cred că este important să se codifice procedurile de selectare a serviciilor portoare, pentru că să exi- trebuie să existe o bază de tratament egal pentru uh, toți uh, actorii interesați să participe în acest domeniu pentru operatorii portuari și trebuie să existe posibilitatea uh, pentru noi de a exercita și un control asupra investițiilor care vin din afara Uniunii Europene trebuie să existe posibilitatea de a analiza și această activitate investițională, chiar dacă din acest punct de vedere trebuie să existe un cod special de acțiune. Deci, propunerile pe care unii dintre dumneavoastră le-au făcut vis-a-vis -vis de drepturile exclusive și de uh, balotaj. Nu știu de ce uh, vă doriți să eliminăm acest articol, pentru că sunt uh, de asemenea activități importante. Iar în ce privește aria de aplicare a propunerii, noi am reținut câteva din observațiile făcute de cei care au intervenit astăzi în dezbatere. Există posibilitatea de a excepta porturile foarte mici. Regulamentul își propune de fapt să reglementeze activitățile portoare în porturile de dimensiuni europene și din acest punct de vedere există și liniile directoare pentru TNT, deci în principal porturile de mai mari dimensiuni se vor afla în atenția regulamentului. Mulțumesc, Kurt Fleckenstein. Mulțumesc, domnule președinte. Nu doresc să mă refer la toate aspectele aduse în discuție, pentru că vom mai discuta la un moment dat și propunerile de amendament. Dar vreau să elimin câteva neînțelegeri. Una este legată de spusele doamnei Ayala Sender. Uh, nu am vrut să dau vreun exemplu negativ când am menționat Spania. Nu este vorba despre impozite, ci despre stabilirea uh, plăților pentru activitățile portoare și acelea nu sunt stabilite nici în Germania pe plan federal. Hamburgul are libertate de acțiune. Deci mm, a fost doar un exemplu. În al doilea rând, știu că porturile din Marea Britanie au uh, probleme uh, speciale. La uh, discuțiile anterioare am spus că Marea Britanie ar fi de acord dacă noi am adăuga o singură frază. Regulile sunt valabile pentru toate porturile care nu sunt situate pe o insulă. Dar există și probleme obiective și mă voi deplasa la Londra și probabil că voi mai avea discuții acolo și sper să nu fiu uh, bătut până la urmă. Sper că vom ajunge la rezultate pozitive pentru că inclusiv observațiile critice care au fost făcute mm, îmi sunau cumva mm, destul de uh, interesant în sensul că și eu îmi doresc același lucru. Deci, poate că uh, unele formulări pe care le-am propus eu nu au fost foarte fericite și poate că în urma dezbaterilor vom găsi formulări mai fericite pe care să le definitivăm. Transparența și accesul la uh, această piață sunt uh, ușor de Adus la un numitor comun, pentru că ne dorim, de fapt, o transparență a criteriilor de stabilire a prețurilor, ca să nu existe uh, o abordare să, mai degrabă abuzivă. Iar uh, din acest punct de vedere, de asemenea, poate găsim formulări mai bune. Atunci când spuneți că anumite prevederi vor fi mai ușor aplicabile porturilor din nordul Europei decât pentru porturile din sud, pentru că porturile din nord uh, acționează uh, mult mai eficient. Păi da, uh, atunci să încercăm să valorificăm exemplele pozitive și să vedem dacă în porturile din sud vor putea fi îmbunătățite anumite aspecte ale activităților sau le îngreunăm mai mult prin aceste reglementări activitatea. Trebuie în ce privește piața existentă de asemenea să uh, tratăm cu maximă atenție pentru că trebuie până la urmă să creăm condiții realiste pentru lucrători, nu să-i amăgim. De fapt, noi nu vom reuși să modificăm condițiile de muncă din porturi pentru acești lucrători. Dar vrem să atragem atenția că și ă, aceste condiții de muncă, dacă vor respecta anumite standarde, vor duce la îmbunătățirea activității portoare și cei care au competențe în ce privește întreținerea dialogului social în acest domeniu vor fi chemați să găsească soluții. Ei și nu noi. Deci va trebui să uh, dăm doar de înțeles că ne preocupă această problematică și ne dorim să ajungem până la urmă la un punct de vedere comun. Dacă Direcția Generală Competiție nu va putea să progreseze în elaborarea unui document privind subvențiile de stat, atunci noi vom putea să votăm în momentul în care vom ști în ce direcție se va îndrepta acel document. Iar în ce privește Consiliul, cred că este important și în cadrul uh, dezbaterii uh, noastre să uh, vedem ce putem prelua din poziția Consiliului, dar în final va trebui să găsim o soluție de compromis fără să cedăm de la bun început în fața uh, unor aspecte cu care nu suntem de acord. Va trebui să menținem dialogul și să ajungem la rezultatele care uh, se vor dovedi a fi cele mai bune. Pentru că uh, acum uh, Consiliul, de fapt, a fost mai rapid decât noi. De obicei se întâmplă invers. Noi suntem uh, mai rapizi decât Consiliul, dar iată că acum trebuie să încercăm să ne apropiem pozițiile. Președintele, mulțumesc lui Knut Fleckenstein. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor am prelungi, l-am prelungit cu o săptămână până pe 29 iulie ora 12. Vă mulțumesc și trec la punctul următor de pe ordinea de zi, care se va desfășura cu ușile închise. Este vorba despre uh, raportori care au participat la întâlnirile tripartite, dar nici comisia nu va participa acum.